Bună ziua celor care sunt aici. Vreau să vă dau o explicație. Sunteți conștienți că această reuniune a Comisiei Libe din această după-amiază, urmată de o zi întreagă mâine, este o coincidență, este în, în, în același timp cu comisia, reuniunea Comisiei Libe, Libe pentru inițiativa pentru victime, știu că este o problemă, nu este prea funcțional așa ceva, știu, dar uh, Comisia Libe și FEM se întrunește așadar în același timp cu Comisia Libe vom încerca să ne asigurăm ca această coincidență să nu se mai întâmple altă dată. Știm cu toții că nu este un lucru bine, bun și că nu vom putea lucra bine dacă suntem uh, prezenți în, aceeași, în același timp la o altă reuniune uh, cu uh, reuniunea de la Comisia Libe. Bineînțeles că nu putem participa la reuniunea com comună FEM-LIBE și din păcate, cei care sunt implicați în inițiativa pentru victime nu pot fi aici astăzi, la reuniunea noastră. Vom încerca să îmbunătățim lucrurile. Bineînțeles că aceasta s-a întâmplat din cauza unor motive de logistică și de organizare și a unor limite impuse de aceste constrângeri. Eu vreau să vă rog să înțelegeți situația de astăzi și să vă promit că nu se va mai întâmpla, că vom face tot posibilul astfel încât așa ceva să nu se repete. Iar uh, gestiunea activităților de la LIBE să ne permită să nu se întâmple așadar încă o dată un astfel de eveniment. Era nevoie de această explicație pentru a trece direct la punctul 1 de pe ordinea de zi, adoptarea ordinii de zi. Vreau să vă spun că punctul numărul 7, atacurile împotriva sistemelor informatice, la care uh, raportorii este doamna uh, Holmeier, și punctul 17, deci acesta a fost amânat, iar punctul 17 va fi uh, tratat la punctul 2 și nu ca punct separat. Apoi punctul 8, condițiile, directiva cu privire la condițiile de primire se va trata de asemenea la punctul 3 la la uh, comunicările președintelui și nu ca punct separat. Văd că nu este nimeni împotrivă. Domnule Busutil, da, mulțumesc, domnule președinte. Permiteți-mi mai întâi, în primul rând, să fiu de acord 100% cu ceea ce a spus dumneavoastră față de, cu privire la această coincidență a două reuniuni libere care au loc în același timp. Este un lucru absolut inacceptabil și schizofrenic în același timp. Nu putem fi în două locuri în același timp. Deci, sigur, nu ar trebui să se mai întâmple așa ceva. În al doilea rând, ați menționat faptul că punctul 7 a fost amânat Aș vrea, deci, să vă rog ca reuniunea coordonatorilor să înceapă cu 15 minute mai devreme. Poate că am avea timp până atunci să informăm pe coordonator, în loc să fie la 6 jumate aici, să fie la 6 și un sfert, pentru ca să terminăm cu un sfert de oră mai devreme. Văd că Renate Weber tocmai uh, a intrat, uh, poate că dumneai va putea fi informată direct, dar sigur vor mai putea și ceilalți fi informați ca să putem începe cu 15 minute mai devreme. Mulțumesc! Deci s-a sugerat uh, să încercăm să fim mai eficienți uh, cu timpul în această după-amiază și să începem cu reuniunea coordonatorilor care va dura o oră imediat după terminarea sesiunii noastre de astăzi, ținând cont de faptul că va trebui să anticipăm sfârșitul uh, acestei reuniuni, deci acesta n-ar trebui să se mai termine la șase jumate, ci la șase și un sfert, deci cu 15 minute mai devreme. Insist asupra faptului că așa ceva n-ar trebui să se mai întâmple. Trebuie ca noi să putem să ne planificăm lucrările, așa cum se întâmplă câteodată că avem plenara la Strasbourg în același timp cu Comisia Libei și cei care sunt implicați în uh, plenară și uh, trebuie să ia cuvântul în plenară. la dezbaterile care au loc uh, la plenară nu pot să fie prezenți la comisie. Vom încerca să corectăm această situație astfel încât să nu se mai întâmple altă dată. Acum trecem la comunicările președintelui. La punctul 2 vorbeam de directiva cu privire la proceduri care, la care Parlamentul a terminat prima lectură în aprilie, iar pe 1 iunie 2011 Comisia a prezentat propunerea amendată care ține cont de câteva din amendamentele care au fost înaintate de către Parlament în prima lectură și care, de asemenea, ține cont de anumite chestiuni importante pentru Consiliu. Iar la plenara din aprilie 2011 s-a acordat Parlamentului mandatul de negociere cu echipa Consiliului pe această temă. Apoi, uh, propunerea amendată a fost prezentată la raportorului uh, de la Libe, doamnei Silvii Guillaume și raportorilor din umbră. Au fost organizate mai multe reuniuni cu privire la propunerea amendată a Comisiei. Abordarea raportorilor și a raportorilor din umbră a fost apoi înaintată tuturor membrilor din comisie și vă cer acum autorizația să trimit o scrisoare președinției daneze cu privire la poziția Parlamentului într-o primă lectură iar abordarea care uh, a fost aleasă de către raportorii din umbră și de către doamna raportor CV Guillaume în legătură cu negocierile viitoare cu Consiliul va fi de asemenea transmisă Consiliului uh, președinției. Deci, dacă sunteți de acord, voi trimite această scrisoare președinției daneze. Da, Silvi, te rog. Mulțumesc foarte mult. Foarte pe scurt, vreau să Vă mulțumesc, vreau să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră care au uh, colaborat foarte activ și au dat dovadă de multă perseverență în aceste ultime luni. Vreau să mulțumesc tuturor celor care au cooperat uh, în cadrul Comisiei Libe, dar și a asistenților. Și dumneavoastră, domnule președinte, ați spus înainte că acest dosar nu a fost un fluviu lung și liniștit care uh, va avea o viață complicată și pe viitor, va, ci va avea o viață complicată și pe viitor. După cum ați spus și înainte, pentru a putea ieși din acest impas de negociere, avem o propunere amendată din partea Comisiei. Acest text se bucurase de foarte multe amendamente pe care Parlamentul le inclusese în poziția sa din aprilie 2011 și aceasta este mandatul nostru de negociere cu Consiliul. Însă au existat și câteva părți uh, în propunerea Comisiei la care Parlamentul nu făcuse nicio propunere și noi am reușit să o facem uh, în această abordare comună. În ceea ce privește etapele următoare, președinția daneză m-a informat că în continuare Consiliul nu are mandat și că reuniunile tehnice s-au terminat, uh, acum încep reuniunile um, politice, nu știm încă dacă primul trilog însă va putea să se mai desfășoare sub președinția daneză. Și în final, uh, fiind dat că nu mai este un secret, uh, trebuie să vă spun că um, unele state, eufemistic vorbind, nu sunt chiar favorabile față de anumite propuneri. Cred că va trebui să fim foarte fermi în Parlament în legătură cu ceea ce s-a schimbat și ceea ce cu ceea ce suntem de acord. Nu trebuie să fac o listă acum uh, exhaustivă, dar uh, vreau să vă spun că atrag uh, atenția asupra problemei legate de minorii neacompaniați, protecția împotriva, împotriva spălării de bani și alte subiecte, cum ar fi accelerarea cererilor și așa mai departe, fără a aborda, fără a uita, bineînțeles, și alte subiecte care va trebui să fie tratate și care vor fi pe ordine de zi. Vă mulțumesc oricum uh, pentru această inițiativă. Mulțumesc dumneavoastră, Silvii. Uh, în legătură cu poziția Parlamentului pe acest dosar, în uh, vederea poziției Parlamentului, președinția daneză va trebui să aibă un mandat propriu de negociere pentru prima lectură a Consiliului. Din câte înțeleg, propunerea de a scrie președinției daneze uh, cu privire la abordarea Parlamentului și la rezultatul din Parlament a fost uh, aprobată. Trecem acum la punctul uh, următor și anume regulamentul Dublin 2. Avem mai multe chestiuni pe care vreau să le discutăm aici. Am sugerat doamnei Wickström să ne dea un feedback pe scurt cu privire la cum stau lucrurile în acest dosar și după aceea o să îl ascultăm pe domnul Antonio Masip, care este pe drum către reuniunea jurii, unde are de tratat un dosar. Vă rog, doamna Wikström, mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc pentru că mi-ați dat ocazia să vă fac acest update cu privire la situația regulamentului Dublin 2. Am avut deja trei triloguri până acum și vom mai avea două triloguri în iunie. Președinția daneză dorește să ajungă la o concluzie în acest dosar înainte de sfârșitul lui iunie și noi ne bucurăm să lucrăm cu ei pentru a atinge cât se poate de multe din obiectivele noastre. Totuși, Parlamentul este hotărât să nu se grăbească în acorduri pe care prea rapide. Am așteptat trei ani pentru ca Consiliul să ne răspundă la acest dosar, deci putem foarte bine să mai așteptăm câteva săptămâni sau luni în același dosar, pentru ca să ne asigurăm că uh, Acordul pe care îl încheiem este unul bun. Așteptăm acest lucru, așteptăm să avem un acord bun, nu doar un acord. Există însă o cooperare foarte bună și eu cred că putem să ținem pasul uh, cu uh, propunerile președinției daneze. Aș vrea să mulțumesc președinției și raportorilor din umbră și colaboratorilor fantastici din această comisie pentru cooperarea care ne-a permis să ajungem repede la un acord foarte bun. Câteva chestiuni au fost deja rezolvate, dar aș dori să subliniez pentru cei interesați că articolul 26 cu privire la și 27 la, cu privire la detenție și cu privire la uh, despăgubiri, acestea sunt uh, articole care în continuare trebuie dezbătute. Dar și articolul 11 uh, articolul 16a cu privire la dependență. Acestea sunt articole importante. Consiliul a pus aceasta ca prioritatea principală. În legătură cu detenția, aceasta este o problemă orizontală pe care va trebui să o discutăm și în trilogurile cu privire la comisi, uh, directiva pe tema uh, primirii. De asemenea, uh, s-a spus că nu se vor face transferuri înainte de decizia cu privire la um, efectul de suspendare. Iar mecanismul de alertă rapidă precoce este aproape funcțional și ne va oferi deci un instrument foarte bun pentru a monitoriza sistemul de uh, azil în statele membre pentru a putea să ne, să ne prevenim orice problemă în sistemele existente. Mulțumesc încă o dată tuturor celor care au fost implicați în aceste dosare dificile. Rămân la dispoziția dumneavoastră pentru întrebările pe care le aveți la adresa mea. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Wickström, și acum uh, vreau să-i uh, dau cuvântul domnului Masip cu privire la directiva cu privire la condițiile de primire. Domnule Masip, mulțumesc, domnule președinte. Aceasta este a doua am avut al doilea trilog și am, vom avea o reuniune săptămâna viitoare și una pe 19 iunie. Însă nu ne-am apropiat destul pozițiile până acum. Nu ni le-am apropiat chiar așa de uh, mult cum ne-am fi dorit cel puțin. Într-adevăr, uh, mai rămân uh, câteva concepte destul de problematice care încă mai trebuie rezolvate între Consiliu și Parlament. Însă Există o bunăvoință clară în cadrul uh, reprezentanților Consiliului. A existat apropiere pe anumite puncte, dar, într-adevăr, Consiliul nu este, este de acord că nu au un mandat uh, suficient președinția daneză și, deci, dacă nu există un mandat suficient și dacă la următoarea reuniune a trilogului acest mandat nu va exista nici atunci, pentru că va fi o, um, o reuniune formală și cu, uh, nu o reuniune cu reprezentanții permanent, atunci uh, vom, va trebui să vedem ce se va întâmpla. Există bunăvoința, după cum spuneam, dar dificultățile există în continuare. În continuare mai există și probleme la care am uh, făcut referire la definițiile pe care trebuie noi să le dăm pentru că sunt în competența noastră. Au existat uh, deja destul de multe progrese la alte definiții, mai ales în uh, pachetul pentru de azil. Avem uh, definiția familiei și alte definiții pe care trebuia să le punem la punct. În ceea ce privește poziția președinției daneze, pot spune că au făcut pași către noi și anul trecut la și, de fapt, de anul trecut deja putem avansa pe anumite teme care nu sunt neapărat aceasta pe care o ziceam înainte. În uh, momentul de față, președinția daneză nu vrea să preia ceea ce s-a hotărât deja la alte teme, care au fost, de fapt, încheiate de mult. De aceea, domnule președinte, eu aș vrea să vă rog să încercați dumneavoastră să faceți presiuni pentru ca acest uh, pachet să fie mai coerent și la Comisia Jurii se lucrează pe aceeași temă, pe o mai bună reglementare. În acest sens, cred eu că ar fi bine să acționați concret înainte de ultim, următoarea reuniune cu președinția daneză, în care Consiliul ar trebui să accepte ceea ce s-a hotărât deja la alte teme astfel încât să putem pleca de la această premiză. Definiția acestor concepte, concepte care au fost deja hotărâte de mult. Aceasta este valabil și pentru, cum ar, pentru concepte cum ar fi tutela și așa mai departe, alte concepte care au fost dezbătute și care sunt mult mai subtile, care au legătură cu teme juridice. Toate aceste lucruri ar trebui preluate. În acest context, acum Aștept ca apropierea semantică juridică să se continue, dar uh, totuși există diferențe în continuare. Unele diferențe au fost deja menționate, de exemplu suportul, uh, susținerea um, juridică, detenția și așa mai departe. Mai sunt probleme, după cum ziceam, și în ceea ce privește accesul pe piața muncii. Eu sunt uh, de acord cu doamna comisar Malmström, dacă nu facem progrese, dacă nu se ajunge la un stadiu superior față de ceea ce avem acum, nu vom putea să adoptăm această directivă. Bineînțeles, chiar și dacă, și eu recunosc acest lucru, chiar și dacă poziția președinției este destul de dificilă unele state sunt în plină campanie electorală și trebuie să facem concesii pe aici pe acolo, mai ales atunci când uh, terții uh, interpretează greșit anumite definiții, ceea ce ar putea fi extrem de contraproductiv. Doamna Malmström are dreptate. E vorba de reducerea costurilor pentru țările membre și trebuie să existe o, un acces corect pe piața muncii fără să trebuiască ca state membre să plătească foarte mult. Mai există și alte chestiuni secundare care ar trebui discutate, pe care am dori să le încheiem și care încă nu sunt uh, clarificate. Iată de ce, domnule președinte, aș vrea să încercați să faceți eforturi, să faceți pași uh, înainte pentru că mm, să se accepte ceea ce măcar s-a adoptat deja la alte directive care fac parte din același pachet. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule Masip, pentru um, raportul dumneavoastră de la Trilog. Mulțumesc, vom ține cont de ceea ce spuneți și, într-adevăr, voi uh, ține cont de ceea ce m-ați rugat și de dorința de a transmite aceasta președinției daneze. Mulțumesc. Acum, înainte să trecem mai departe, aș vrea să vă spun că un canal de televiziune ne-a cerut uh, permisiunea dumneavoastră să uh, filmeze în această dezbatere sau mâine dimineața cu privire la pachetul pe tema protecției datelor. Dacă nu sunteți uh, împotrivă, eu zic să le permitem să filmeze reuniunea. Bun. Atunci, haideți să trecem mai departe la punctul 3 și anume raportul cu privire la viețile pierdute în Marea Mediterană, cine este responsabil. E vorba de un dosar care are, face referire la refugiați și la persoanele uh, strămutate. Aș vrea să îi dau cuvântul raportorului, care este doamna Tineke Stric în prezența președintelui Comisiei pentru Migrație, domnul Giacomo Santini. Și aș da, i-aș da cuvântul doamnei Stric. Îi mulțumesc foarte mult uh, domnului Giacomo Santini pentru că a venit uh, la noi din partea Consiliului Euro- uh, Europei Mă bucur că dumneavoastră urmăriți politicile pe care le gestionăm și noi. Haideți să o ascultăm așadar mai întâi pe doamna Stric, nu mai mult de 10 minute și aceasta ne va permite să avansăm apoi în acest dosar. Iar apoi îi voi da cuvântul domnului Santini, care dorește să facă câteva comentarii înainte să se deschidă dezbaterea. Doamna Stric. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc foarte mult pentru invitația pe care mi-ați adresat-o să prezint acest raport. Find the way uh, to each other's committees because the topics we, uh, we deal with Cred că ne ocupăm cumva de aceleași probleme și putem să fim mai eficienți împreună. Raportul meu se referă la un incident tragic care a avut loc în urmă cu 14 luni, în care 63 de persoane și-au găsit moartea pe Mediterană, deși autoritățile știau că acești oameni se află într-o situație dificilă și au nevoie de ajutor. Pentru a respecta timpul alocat, am să vă povestesc pe foarte scurt ce s-a întâmplat de fapt și apoi am să vă spun ce am aflat personal, ce recomandări am făcut și am să vă atrag atenția asupra acestor uh, recomandări, mai ales către Parlamentul European, pentru a vedea în ce fel putem colabora pe mai departe și cum Parlamentul European poate să urmărească pe mai departe acest raport. Pe scurt, deci, uh, incidentul la care mă refer se referă la 72 de africani din regiunea subsahariană care au Uh, plecat pe Mediterană într-o bărcuță de 7 metri. O barcă foarte mică pentru atâția oameni, erau foarte, foarte înghesuiți, uh, au luat cu ei uh, doar foarte puțină mâncare și băutură, au plecat de pe coasta Libiei, între ei femei și copii. După numai 18 ore au cerut ajutor, au trimis un semnal de, de, de ajutor. Semnalul a fost uh, primit la uh, centrul NATO de la Napoli și la centrul de, de salvare marină. Poziția lor era cunoscută și totuși 63 dintre ei au murit de foame și de sete, 11 dintre ei au uh, supraviețuit plutind în derivă înapoi către coastele libiene după ce au petrecut 15 zile pe mare. Acest caz nu este deloc unic. Știm că cel puțin 1500 uh, de persoane au murit în Marea Mediterană în 2011. Această uh, poveste însă este unică prin faptul că avem de-a face și cu supraviețuitori care ne pot spune ce s-a întâmplat. Avem mărturiile lor și ne-au povestit despre vasele care au trecut pe lângă ei. Avem înregistrările comunicărilor dintre autorități, diverse autorități, și toate acestea ar putea fi relevante pentru a afla exact ce s-a întâmplat pe parcursul acestor 15 zile pentru a evita ca acest uh, tragic uh, incident să se repete. Ce am aflat a fost că Centrul de Salvare Maritimă de la Roma a transmis semnalul de ajutor primit uh, de la acea embarcațiune către NATO. NATO a alertat embarcațiunile din zonă, dar Roma nu a reușit să localizeze barca, a refuzat de asemenea să comunice amplasamentul navelor militare din zonă, pentru că aceasta era secretă. Deci nu știm încă în ce poziție se aflau navele militare italiene, dar se pare că era și o fregată spaniolă la 11 mile în marină distanță de acea bărcuță în pericol. Și uh, mai existau uh, nave italiene la o distanță de 37 de mile. Aceste nave în plus aveau elicoptere la bord. După ce s-a transmis acest semnal SOS. Chiar un elicopter, un uh, elicopter italian a survolat bărcuța, a semnalizat că se va întoarce, s-a întors și a uh, lansat uh, în apropiere apă și ceva provizii, semnalizând din nou că se vor întoarce pentru a îi recupera ceea ce uh, martorilor care au povestit uh, le-a dat încredere în acel moment, însă acel elicopter nu s-a mai întors. Ceva mai târziu, două nave de pescuit s-au apropiat de acea barcă. A existat uh, comunicare, semnale și chiar uh, comunicare verbală, dar acele nave de pescuit s-au îndepărtat ulterior. După 10 zile, când deja jumătate dintre uh, pasagerii acestei bărci muriseră, un, uh, o navă de mai mari dimensiuni s-a apropiat ca și cum ar fi vrut să intercepteze barca. La bord erau oameni în uniforme militare care se uitau cu binoclurile și făceau fotografii, însă până la urmă au decis să se întoarcă și să-i părăsească în mijlocul uh, Mării Mediterane pe acești oameni uh, aflați la Ananghe ar trebui să aflăm care a fost acea navă pentru a obține locația exactă și de asemenea pentru a obține acces la jurnalul de bord pentru a vedea cui aparținea acel elicopter, cine a fost implicat în toată această uh, mișcare de nave și elicoptere care nu au intervenit. Vrem să știm dacă au primit și dacă au înțeles mesajele de la Roma sau de la uh, NATO și de ce nu au intervenit. Vrem să știm de ce aliații noștri din acea zonă care erau prezenți cu nave și cu elicoptere nu au reușit să afle locația acestei uh, băci și de ce nu s-au implicat în rezolvarea situației. Așteptăm încă răspunsuri foarte concrete din partea Marii Britanii Franței. Am cerut uh, Franței informații privitoare la o dronă care a fotografiat bărcuța înainte ca ea să um, se defecteze și să ajungă în derivă. Știm că informații privind acea embarcațiune au fost transmise de către drona respectivă de asemenea, așteptăm informații din partea Spaniei, pentru că știm că un, uh, o navă spaniolă s-a aflat în apropiere. Um, Spania neagă, spune că acea navă nu a fost acolo, nu a fost la 11 mile distanță și refuză să ne dea uh, locația exactă a navei sale militare. NATO în același timp ne spune că toate navele uh, Uh, militare, inclusiv acea fregată spaniolă, se aflau însă în zonă. Iată câteva contrazicții în uh, informațiile pe care le primim din partea statelor membre, din partea NATO. Este nevoie de clarificări suplimentare ca să înțelegem exact ce s-a întâmplat, care au fost uh, evenimentele, care au fost statele membre prezente acolo cu elicoptere și cu vase militare de mari dimensiuni. Este uh, de asemenea recomandabil ca dumneavoastră să vă adresați guvernelor dumneavoastră, a ministerelor apărării, dacă puteți, pentru a afla informații suplimentare. În acest caz, nu există o singură autoritate responsabilă, ci mai multe autorități care nu și-au făcut treaba, care nu au răspuns eficient, deși au fost mai multe ocazii de a ajuta pe acești oameni acei uh, traficanți uh, care i-au părăsit pe oameni în, uh, în mijlocul apei, de asemenea, într-o bărcuță libiană ar putea fi trași la răspundere. Dacă ar putea fi găsit, autoritățile libiene nu și-au asumat răspunderea pentru operațiunea de căutare și salvare din propriile ape teritoriale. Știm că la fiecare patru ore oamenii din acea barcă au uh, uh, transmis mesaje. Știm că mesajele au fost retransmise de NATO la fiecare patru ore, însă nimeni nu și-a asumat răspunderea de a organiza o operațiune de salvare. Există uh, un uh, ghid al uh, Organizației Internaționale Maritime care spune că cei care sunt uh, cel mai aproape de locul uh, uh, naufragiului trebuie să intervină până când statul în apele teritoriale ale căruia s-a întâmplat dezastrul intervine. Însă aceste linii directoare au fost ignorate. În cazul NATO, se pare că erau multe nave în zonă sub comanda NATO. Statele membre individuale au de asemenea obligația de a se conforma <clears throat> regulilor Organizației Internaționale Maritime, și NATO avea probabil o responsabilitate în sensul coordonării acestor nave pentru a se asigura că obligațiile asumate pe plan internațional sunt respectate. De aceea cerem și NATO să ne dea acces la toate informațiile, astfel încât să aflăm cine este responsabil de această tragedie până la urmă. Au mai fost niște <clears throat> dezacorduri în ceea ce privește legislația maritimă. NATO spune că mesajele nu erau foarte clare, că era vorba doar de un semnal de alarmă, un, un, o cerere de ajutor, însă definiția e foarte clară pentru semnalele de tipul acesta și, uh, de asemenea, NATO era obligat uh, să transmită navelor din zonă un semnal, un mesaj prin care să le ceară să caute acei oameni în, uh, în, într-o situație disperată. Deci nu cred că uh, aceste semnale de alarmă, aceste cereri de ajutor puteau fi interpretate în, în mod diferit. Pe de altă parte, <clears throat> NATO nu a reușit să coopereze pe deplin cu coasta de gardă italiană. Trebuie să ținem cont și de faptul că la un moment dat uh, se poate întâmpla să existe un, un exod masiv de populație uh, și atunci uh, trebuie anunțată cu asta de gardă pentru ca fiecare să știe ce are de făcut și să nu se creeze și mai mult haos și dezordine, ci să avem de-a face cu o acțiune coordonată și eficientă și să nu se piardă vieți uh, omenești. În ceea ce privește Parlamentul European, am menționat două recomandări uh, specifice și cred că ar trebui să mă refer la trei categorii diferite de probleme pe care le puteți aborda dumneavoastră. <clears throat> în primul rând, trebuie să aflăm exact ce s-a întâmplat. Suntem încă în așteptarea informațiilor din uh, satelit pentru a vedea care a fost uh, poziția tuturor acestor nave militare. N-am primit această informație de la statele membre. Am cerut cu înaltui reprezentante, doamnei Ashton, să solicite și dânsa aceste informații, aceste imagini din satelit. Pentru moment ni s-a spus că nu există uh, Eh, informații privind Mediterana, pentru că toate satelitele se uitau la granița uh, dintre Siria și Uh, adică nu sunt informații disponibile, așa că am fost trimiși la NATO, NATO ne-a spus că nu au informații nici uh, imagini din satelit, ceea ce mi se pare foarte ciudat, pentru că atunci când e vorba de operațiuni militare, uh, întotdeauna vor exista astfel de informații din satelit. Am aflat însă că există agenții europene care dețin informații, uh, imagini din satelit. Există, de exemplu, un centru mix de cercetare care se ocupă cu detectarea navelor, așa că am putea să le cerem lor sau dumneavoastră ați putea să le cereți accesul la aceste informații. Este valabil de asemenea pentru două agenții care se ocupă cu probleme de pescuit, EFCA și ICA, care sunt agenții europene <clears throat> și ar trebui să dispună de informații din satelit, de pe satelit. La fel, cum vă spuneam, fiecare dintre dumneavoastră ar putea să se adreseze autorităților din țările membre de unde veniți pentru a obține aceste informații. Pe de altă parte, există și lacune juridice și am identificat trei astfel de lacune care se referă la zone de căutare și salvare uh, care nu sunt acoperite în sudul Italiei și uh, există um, uh, dezacorduri și cu privire la interpretările date conceptului de debarcare. Um, unii spun că Malta este responsabilă pentru debarcarea uh, emigranților, alții spun că e vorba de alte state membre. Trebuie să stabilim cine răspunde de asta, pentru că e foarte important nu e vorba doar de operațiunile de căutare și salvare, ci de un întreg lanț de operațiuni, pentru că nu e clar cine preia această răspundere după ce migranții sunt debarcați. Cine uh, demarează procedurile de azil? Cine îi duce pe oamenii ăștia în locul unde ei să fie uh, cazați? Deci lucrurile nu se rezumă la salvarea lor de, de pe mare. E vorba de statele uh, membre de frontieră care în acest moment au cea mai grea povară și trebuie să se confrunte cu valuri uh, importante de refugiați pe care trebuie să îi salveze. Ar trebui să arătăm solidaritate, să împărtășim această răspundere și cu resurse alocate în acest sens și cu uh, ajutor privind relocarea acestor uh, azilanți, acestor uh, solicitanți de azil. Încă două lucruri foarte pe scurt. Această legislație maritimă nu este europeană, ci este o convenție internațională. Însă, Uniunea Europeană ar trebui să coopereze și să găsească o poziție comună pentru a amenda această convenție astfel încât ea să fie obligatorie pentru toată lumea. Și în ultimul rând, aș vrea să spun că ar trebui să cerem Uniunii Europene să um, caute să încheie un protocol obligatoriu pentru Mediterana care să acopere toate aspectele legate de acest lucru, debarcare, uh, cereri de azil, proceduri și uh, relocare. Este o operațiune foarte vastă și trebuie ca răspunderea să fie uh, împărtășită, nu doar anumite state membre să fie lăsate să se descurce doar pentru că se află în acea locație. Mulțumim. Înainte de a da cuvântul uh, membrilor uh, Parlamentului pentru dezbateri, poate domnul președinte Santini ar vrea să facă câteva observații. Vă rog să faceți asta pe scurt pentru a ne încadra în timpul alocat. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Cunosc regulile de aici, pentru că înainte de a fi senator în Italia am fost 10 ani deputat european și salut toate figurile cunoscute din uh, sală. Sunt foarte bucuros că pot face acest uh, experiment de a însuma experiențele noastre, Parlamentul European și Consiliul Europei, care nu sunt conflictuale, sunt cu siguranță complementare. Uh, eu am avut ambele experiențe și vă pot confirma că la Consiliul Europei eh, avem eh, oportunitatea de a aprofunda probleme legate de azil și apoi eh, vom putea interveni pentru a face progrese reale ceea ce a făcut colega Strix, lansând acest apel, ajutați-ne, ajutați-ne mai ales să lămurim lucrurile care nu au fost încă lămurite. Doamna Stric a amintit că au fost identificate trei puncte de răspundere. Problema este cine este vinovat, cine este răspunzător. Italia, Spania și NATO. Italia pentru că de aici a pornit alarma. Unul din refugiați avea un uh, telefon și cu numărul unui preot din Italia care uh, a declanșat alarma, dar probleme de comunicare au existat, poate cineva nu a luat în serios uh, gravitatea cazului și semnalul n-a ajuns unde ar fi trebuit să ajungă. În aprilie la Strasburg, eu, în calitate de uh, președinte de comisie, trebuie să raportez uh, uh, starea de spirit a întregii adunări și acolo au luat cuvântul italieni, spanieli, spanioli și maltezi pentru a clarifica că nu a fost vorba de acțiuni voluntare, ci um, de faptul că planează asupra tuturor această, acest nor care este Uh, NATO. Să ne amintim că în momentele respective era în curs războiul din Libia și zona de Mediterana respectivă era gestionată de NATO, greu de realizat intervenții civile, iar NATO uh, uh, dispunea de ambarcațiuni situate într-o poziție care permitea să-și dea seama despre ce e vorba. Uh, reprezentanții NATO au dat anumite lămuriri, dar eu ca președinte de comisie vă spun că am avut impresia că au negat uh, evidențe, iar povestirea supraviețuitorilor este, conține evident uh, adevăruri. NATO susține că nu au văzut nava, ceea ce nu e credibil noi uh, sperăm să iasă la iveală adevărul. În privința vasului de pescuit care s-ar fi apropiat și nu ar fi acordat ajutor, aici versiunea poate fi motivată și de teama pe care o au mm, pescarii de a intra în contact cu aceste vase. Mm, am întâlnit situația și în uh, insula Lampedusa pentru că ar putea fi Uh, acuzați de favorizarea uh, emigrației clandestine. Uh, nu numai atât, de multe ori acești disperați sar la bordul vaselor de pescari, îi sequestrează. Deci nu e chiar neverosimil că vasele de pescuit nu au vrut să se apropie. În fine, paza de coastă și ne, expri, ne explică că pe lângă acest uh, vas încărcat uh, cu persoane, uh, nu, nu, nu se pot apropia decât cu două vase din, de pe ambele laturi ale, ale bărcii cu refugiați. Raportul a fost aprobat în Consiliul Europei cu mare majoritate. Mai sunt încă zone de umbră care trebuie lămurite, dar și cu siguranță merită să reluăm chestiunea. Suntem însă conștienți și de faptul că dacă există un responsabil în absolut, este Libia. În momentul mm, acela nu se putea discuta cu Libia și acum este destul de greu pentru că noi, guvernanții, că vasul respectiv după 18 zile de derivă a revenit în Libia Uh, când din cele 70 de persoane uh, nu mai supraviețuiseră decât câteva, uh, au fost arestați imediat și unul dintre ei a murit în închisoare. Acesta este epilogul dramatic al acestei povești și este doar vârful icebergului pentru că e vorba de o problemă care durează de 20 de ani și imediat ce se face vreme frumoasă, aceste tentative de debarcare se reiau. oamenii uh, își riscă viața și s-a înregistrat un mare număr de uh, morți în mare. Mulțumim domnului Santini, care nu e sigur aici pentru prima oară. Uh, bine ați revenit! să uh, ținem minte că uh, trebuie să pornim dezbaterea. Am o uh, listă cu 11 scrieri. Trebuie să respectați limita de două minute pentru că altfel nu vom reuși să ne respectăm propriile reguli pentru a putea finaliza sesiunea de după după amiază înainte de ora 18 și 15. Începem cu domnul Busuti. Mulțumesc, domnule președinte. Să încep mulțumind eh, celor doi eh, reprezentanți, eh, în special pentru concluziile lor. Atât doamna Stric cât și domnul Santini au ajuns la concluziile adevărate în ceea ce privește solidaritatea și împărțirea răspunderilor. Vreau să spun trei lucruri. Aceste incidente au avut loc acum 14 luni. În ultimele 14 luni am mai înregistrat câteva incidente de acest tip și sute de oameni au murit pe mare. Și această situație continuă eh, în țara mea 500 de oameni au fost salvați de pe mare și este un număr foarte mare pentru o țară atât de mică. Și aproape în fiecare din aceste ocazii, pe lângă cei salvați, au mai murit niște oameni și oamenii uh, supraviețuitori au relatat despre alte morți. Deci trebuie să uh, investigăm acest incident, dar nu trebuie să uităm că trebuie să împiedicăm repetarea acestor episoade, pentru că ele continuă. Al doilea lucru. Sunt foarte bucuros că doamna Stric a clarificat că traficanții de persoane au o răspundere foarte mare. Sunt uh, oameni care îi uh, care organizează uh, aceste uh, tentative de barcare și îi abandonează. Uh, sugestia mea ar fi că trebuie să încercăm extradarea din Libia, să obținem extradarea din Libia acestor mijlocitori exact cum am procedat cu pirații de pe coastele Somaliei. De ce să nu cerem și extrădarea traficanților de persoane de pe termul Libiei? În fine, cine trebuie să își asume răspunderea? Problema nu este cine îi salvează pe oameni de pe mare. Problema adevărată este unde îi duc pe acești oameni după aceea fiindcă până în momentul când vom accepta că trebuie să uh, ne uh, asumăm răspunderile, oamenii vor continua să moară. Mulțumesc. Doamna Romero Lopez, doi două minute. Și eu uh, mulțumesc Consiliului pentru că și-a asumat această anchetă importantă am fost și eu deputat de Cadix în Parlamentul Spaniei și din anii 80 tot aud vorbindu-se de naufragii, de necați, de... și Parlamentul uh, uh, spaniol mm, a încercat să găsească diverse soluții. S-a propus, de pildă, uh, patrularea în comun forțele spaniole și marocane, pentru că mai ales dinspre Maroc veneau efectiv, uh, deci patrule în comun. Au fost uh, o mare noutate, deosebit de eficientă și am putut face controle mai stricte și uh, am putut uh, urmări soarta acestor naufragiați punând la punct protocoale de intervenție. un lucru foarte important pentru că uh, se, uh, apărarea și securitatea maritimă țin de competența statelor membre, dar putem încerca să acționăm împreună uh, ca în cazul operației Atalanta, un exemplu de operațiune comună. Uh, și sperăm că acest exemplu va servi la ceva. Protecția civilă europeană deocamdată nu are soluții pentru numărul mare de naufragiați, dar a avut loc un război, guvernul spaniol a dat niște explicații, poate că trebuie să îi se mai ceară informații, poate că va trebui să mai obținem informații, vorbim de agenții care aparțin Uniunii Europene, cooperarea este importantă, dar e vorba de o tragedie care se repetă chiar dacă războiul s-a încheiat, este o tragedie care impune cooperarea între structurile europene în cooperare cu țările de origine. Mulțumesc, domnule președinte, uh, și mulțumim pentru prezentarea acestui raport. Uh, sunt de acord uh, în multe privințe cu colegii mei și trebuie să vă mărturisesc că mă simt rușinată că asemenea lucru se întâmplă în Uniunea Europeană din diverse motive, dar cu mult cinism lăsăm oamenii să moară pentru că problema, ați spus, este unde vor fi duși și după aceea și pentru că nu ne înțelegem în această privință, îi lăsăm pur și simplu să moară. Cred că uh, avem prevederi penale în diverse state dacă, dacă uh, nu acorzi ajutor unei persoane pe moarte, uh, sunt prevăzute sancțiuni penale pentru asta. Eu personal nu sunt interesată să văd în ce măsură este răspunzător NATO. Uh, poate că are o, îi revin o parte din răspundere, dar noi, ca cetățeni ai Uniunii Europene și eu, ca membru al Parlamentului, am dorit să vedem Uniunea Europeană acționând, pentru că altfel îmi pare rău, dar noi am muncit atâta Uh, pentru a crea toate aceste agenții europene, să le finanțăm și uh, constatăm că pur și simplu nu putem ajuta niște oameni uh, care mor, oamenii care au și-au părăsit țara în asemenea împrejurări, nu au plecat numai pentru că visează la o viață în Europa. Pur și simplu au plecat ca să scape cu viață. De aceea cred că ne revine o răspundere și că trebuie neapărat să facem ceva. Faptul că traficanții, contrabandiștii se ocupă cu asta este într-un fel, cum să zicem, treaba lor. Trebuie să-i prindem, să-i băgăm la închisoare. Dar nu ei uh, poartă răspunderea. Vă mulțumesc. Doamna Regantini, două minute. Dankjewel, Tineke, eh, voor je verhaal. Mulțumesc, eh, domnule președinte, mulțumesc, Tineke pentru acest eh, raport. Când am citit raportul, am avut senzația că e ca un roman, e o rezoluție care sună ca un roman. E, de fapt, un exemplu pentru ceva care se întâmplă foarte des. Are dreptate Simon Busultil care spunea că între momentul când s-a întâmplat acest eveniment și astăzi, de fapt, s-au mai întâmplat multe alte tragedii. Aș vrea să întreb cine este vinovat și ce putem face pentru a putea combate traficul de persoane, pentru că ceea ce ar trebui să se întâmple, de fapt, este o acțiune europeană. Dacă oamenii nu reușesc să intre decât ilegal în Uniunea, Europeană pe astfel de embarcațiuni, improvizate, înseamnă că nu au altă soluție, nu au altă posibilitate. Și aici ar trebui să ne gândim ce se întâmplă cu politica noastră de azil faptul că oamenii trebuie să vină în Uniunea Europeană pe căi ilegale și deci noi suntem corresponsabili pentru astfel de catastrofe indirect. Altceva pe care vreau să-l subliniez este rezistența din partea statelor membre, fie că e vorba de state membre NATO sau orice fel de alte state membre. Uh, deci rezistența acestora de a face publice informațiile despre cine a fost, unde și când. Cum vrem să lucrăm împreună la Dublin 2, la o modificare a politicii de azil și la clauzele de solidaritate. Cum să funcționeze așa ceva dacă statele membre consideră normal să-și bage capul în nisip la așa ceva? Doamna Stric, dumneavoastră ați arătat aceste probleme cu raportul dumneavoastră și eu zic că ar trebui să ne gândim mai profund la problemele pe care le avem. Vă sunt foarte recunoscătoare pentru că ați făcut acest lucru. Este clar că dacă unele persoane își pot permite să facă, să se uite în altă parte, într-adevăr e grav în astfel de situații. Mulțumesc, domnule președinte, domnul Triantafilides. Mulțumesc ambelor, ambilor vorbitor pentru uh, ce au spus înainte și mulțumesc raportoarei pentru acest raport, uh, pentru că s-a întâlnit cu supraviețuitori, s-a întâlnit cu membrii NATO, cu reprezentanții ai forțelor armate din uh, Malta. Și rezultatul activității sale este raportul pe care îl avem acum în față, care, după părerea mea, arată foarte clar ce s-a întâmplat și cine trebuie să-și asume responsabilitatea pentru faptul că s-au ignorat semnalele de alarmă care s-au tras în cazul acestui eveniment. Aș vrea să mai spun și că, de fapt, moartea acestor persoane în Mediterană, Mediteraneană este și uh, un rezultat al faptului, este și uh, un imbol pentru faptul că între 2 și 19 iulie se va face un uh, studiu cu privire la ceea ce se întâmplă în momentul de față pe mare și dacă nu se vor respecta și nu se vor ignora semnalele de alarmă, atunci se vor intenta procese. În continuare, după cum au zis și alții, există persoane care ignoră situația din Mediteraneană, din Marea Mediterană și este evident că nu putem să mai permitem această impunitate. Trebuie să acționăm drastic și rapid pentru a preveni mai multe morți uh, prin nec în astfel de condiții. Aș vrea să folosesc această oportunitate pentru a uh, vorbi despre importanța redeschiderei centrului de cercetare din Lampedusa, care a fost uh, închis din motive necunoscute acum un an. Mulțumesc, domnul Diaz de Mera, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt foarte recunoscător pentru raportul doamnei Stric. Domnului Santini aș vrea să-i spun că și eu am fost la un moment dat președintele Comisiei pentru Migrație și Refugiați în Europa și știu uh, exact despre ce vorbiți aici. Raportul în sine este un apel uh, la solidaritate și la ajutor uh, în largul mării. Această temă este foarte importantă pentru Parlament și pentru Comisia noastră. Mai vreau să spun de asemenea și că Consider că marina spaniolă este una de încredere. Nici o fregată din uh, flota spaniolă nu ar fi fost uh, probabil fără probleme, nu ar fi creat nici ea probleme, dar a existat, n-au existat însă semnale de apel care să ajungă la o fregată spaniolă. Vreau să știu cum se poate ca fregata Mendez Nunes să fi putut ajuta mm, cu succes două vapoare pe 26 și pe 27. De ce a ajutat două vapoare și pe al treilea nu l-a ajutat? Spun acest lucru pentru că nu se poate nu se poate crea suspiciune fără să se facă anchete. Mi se pare bine să se facă anchete și sunt recunoscător pentru un raport atât de curajos care pune degetul pe rană. Mi se pare important acest subiect, trebuie tratat așa. Și altceva, doamna Stric ne dă recomandări și anume la adresa Parlamentului European. Trebuie să colaborăm la aceste la aceste anchete. Coordonarea unor vapoarelor este un lucru important, bineînțeles, dar aș vrea să vă spun că dacă cereți coordonarea acestei fregate, aș vrea să vă întreb uh, când, uh, când ar trebui să fie coordonată activitatea ei. iar uh, vaporul uh, italian Vorsini era la 36 de mile. Cum ați putut constata acest lucru, vreau să vă întreb. În legătură cu uh, procesul verbal cu privire la măsurile de salvare în largul Mării Mediterane, da, foarte bună inițiativă, dar întrebați pe președintele comisiei noastre, care trăiește aproape de coasta Atlanticului, dacă pe coasta africană de vest nu există și acolo mii de morți. Într-adevăr există și uh, cred că de aceea trebuie să acționăm mai concertat. În legătură cu raportul, vreau să spun că pentru mine Marina Spaniolă uh, trebuie să mai facă um, eforturi. Domnul uh, Croceta, două minute. Minute. Promit să respect cele două minute, domnule președinte, și pentru că, sincer, nu mă simt în stare să țin discursurile care se țin cu această uh, ocazie. E nevoie de protocolul de azil, e nevoie să lucrăm împreună. De data asta eu aș avea alte lucruri de spus, pentru că prezentarea doamnei Stric, uh, în care îi mulțumesc împreună cu domnul Santini, este uh, ceva atât de îngrozitor, atât de absurd și atât de greu de acceptat, că este imposibil să spunem altceva. Uh, deci noi discutăm despre niște crime, despre niște uh, infracțiuni, despre morți, despre oameni care au fost lăsați uh, uh, să moară pentru că neacordarea de ajutor, dacă nu mă opresc pe șosea după ce am făcut un accident, ajung la închisoare aceste norme care sunt obligatorii nu sunt numai pentru cetățeni, sunt și pentru guverne, state, NATO și așa mai departe. Și cred că aici sunt niște fapte penale, foarte grave. Nu putem să ne ascundem după logica rațiunii uh, de stat, uh, ce mm, uh, vitează este marina italiană, marina spaniolă și așa mai departe. Cred că aici avem informații privitoare la o infracțiune și trebuie să le transmitem mai departe. În ceea ce mă privește eu față de justiție uh, și de delicte, am totdeauna această atitudine, avem obligația să denunțăm aceste delicte și eu voi prezenta unor uh, procurat legături uh, acces, cererea de a face cercetări, pentru că este absurd ca asemenea crime uh, uh, care ar trebui să ajungă la Curtea Penală de la Haga, să rămână doar un exercițiu de activitate parlamentară. Da, domnule Croceta, îi dau acum cuvântul doamnei Anticevici, care dorea de la început să ia cuvântul. Este un membru nou, uh, observator din partea uh, delegației Croației. Mm, bun venit, deci, și aveți cuvântul. Eh, acum să vedem. Mulțumesc, domnule președinte. un adevăr simplu este, acești oameni au fost lăsați să moară în ciuda Uh, alarmelor, în ciuda faptului că au fost localizați, au fost identificați de ofițerii uh, aceia europeni, nu s-a făcut nicio tentativă de a-i salva. Uh, numai nouă din cei de aflați la bord nu au murit de foame sau de epuizare. Vorbim, putem să vorbim cât dorim despre drepturile omului, dacă în același timp lăsăm oamenii să moară, uh, Asta arată ce standarde scăzute avem. Oamenii au fugit din Libia, dar nu au fost considerați o prioritate și nici o responsabilitate a forțelor europene sau ale NATO. Și trebuie să subliniem că nu a fost vorba de un fapt unic s-a estimat că cel puțin 1500 de oameni au murit uh, în tentativa de a traversa uh, Marea Mediterană. Și se pare că uh, oamenii care recurg la asemenea mijloace disperate pentru a ajunge în siguranță în Europa, avem obligația să i protejăm și voi încheia spunând că dacă Eh, povestind că acum câțiva ani în Italia eh, un, un eh, capitan de vas comercial a spus judecătorilor mi-am servit țara făcând ceea ce credeam că e corect. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc mai întâi uh, doamnei Strick. Doamna McIntyre vorbește. Este îngrijorător că mai vedem oameni la ora actuală cu sutele murind uh, ca refugiați pe mare, când ar putea să fie atât de simplu să rezolvăm această problemă. Aș vrea să susținem și pe domnul Busutil care spune că este extrem de important, într-adevăr, să ne uităm la cauze și să încercăm să le combatem, dar mai foarte, foarte, mai, mai, foarte important ar fi și să încercăm să nu mai avem astfel de evenimente pe viitor. Ar trebui să ne gândim însă și eventual la propunerile pentru uh, acțiunea europeană. Am văzut propuneri uh, pentru stabilirea unui bord european de supraveghere, un sistem care să lege sistemele de coordonare națională și să aibă o imagine de moment permanentă a situației din Europa cu o rețea de comunicare corectă. Aș vrea deci să vă rog să ne concentrăm pe ceea ce putem să facem noi pentru a ne asigura că abordăm această problemă atât de importantă și că um, facem pași înainte. Aș vrea să facem aceasta mai degrabă decât să petrecem foarte mult timp pentru a găsi vinovații pentru ceea ce s-a întâmplat. Mulțumesc, domnul Bronz are cuvântul acum. Mulțumesc. Cine trebuie acuzat dacă 72 de persoane au plecat într-o barcă mică pe mare în larg? Această rezoluție este, arată și cât de um, grav este situația în Libia, pentru că ei au venit din, din iar nu există nicio evidență că au fost prinși în Africa subsahariană, iar apoi uh, ci au venit singuri și bănuiesc și că nu au dorit să se stabilească în Libia, ci au vrut să ajungă în Europa, țara mierii și a, dulce, a, a lucrurilor ușoare. Cred că nu trebuie totuși să îi absolvim total. Uh, în al doilea rând, uh, sigur, de vină sunt și uh, poarele și elicopterele și cei care nu le-au dat ajutor. Într-adevăr, nu este, nu este bine că s-a întâmplat așa, trebuie să fie sancționat acest lucru. Însă dacă, au fă, dacă i-ar fi salvat, probabil că ar fi trebuit să răspundă în fața autorităților țărilor uh, lor și aceasta cu tribunalele din Italia și așa mai departe. Trebuie, în primul rând, deci, să îi blamăm pe cei care vin uh, în Europa și cer prin șantaj uh, azil și, bineînțeles, și pe cei care profită de sărăcia și disperarea unora pentru a uh, trafica persoane și a-i călăuzi. Este o problemă însă și cu autoritățile politice și judiciare din Europa care nu fac decât să, să recompenseze migranții ilegali uh, insistând că aceștia nu trebuie să se întoarcă în țara lor de origine. Aceste autorități nu fac decât să le dea motivație migranților să se urce pe aceste vapoare. Dacă ei ar putea fi întorși, bineînțeles că fluxurile ar fi mai mici. Mulțumesc, domnul Iacolino are cuvântul acum. I vari interventi hanno quanto... Diversele întreprinderi au pus în evidență ce s-a întâmplat în cadrul evenimentelor tragice pe care le-a relatat colega Stric. S-a vorbit de trafic de ființe umane care de multe ori cade în mâna crimei organizate. Eu sunt raportor al noii comisii speciale Crime și activitatea concrete a acestei comisii va avea ca obiect tocmai combaterea acestor fenomene. S-a vorbit despre răspunderi, însă tema adevărată și este o temă uh, pe care o simt apropiată, pentru că eu sunt sicilian, și în zilele acestea din spre Libia și Egipt au sosit bărci cu refugiați în insula Lampedusa, sigur s-a spus și aici că Lampedusa da, este o structură de observație și de primire acestor persoane care după 48 de ore trebuie transferate în alte părți. Noi am evocat de mai multe ori această situație în aulă și la Strasburg, uh, la ultima sesiune, solidaritate, uh, interdependență, derivă din comportamente concrete. Primul comportament uh, concret și unii au vorbit de asta. E vorba de acordurile dintre Uniunea Eh, europeană și țările de proveniență. Nu, avem în momentul de față dialog cu Libia, dar avem cu eh, Tunisia, în curând cu Egiptul. Altfel, tema traficului ilegal de ființe umane eh, va continua să pună probleme concrete în Italia, dar și în Spania și probleme de nerezolvat pentru că nu se înregistrează solidaritatea și responsabilitatea de care ar trebui să dăm dovadă dacă aveți comentarii finale, dacă doriți să reacționați, doamnă Stric, spune președintele. Mulțumesc. Mulțumesc tuturor pentru reacția la prezentarea mea și pentru complimente și uneori pentru remarce critice. Vreau să subliniez încă de la început că, așa cum spunea și domnul Busuto, de atunci s-au mai petrecut multe alte accidente uh, și uh, am spus în prezentarea mea că anul trecut 15.000 de 1500 uh, de oameni au murit numai în Mediterană. Și trebuie să învățăm din aceste întâmplări pentru ca pe viitor să evităm asemenea tragice incident. Însă lucrurile merg mână-mână. Trebuie să uh, aflăm exact ce s-a întâmplat ca să putem trage învățăminte. De ce nu a existat un răspuns efectiv în ciuda semnalelor de alarmă și a strigătelor de ajutor. Trebuie să vedem ce uh, îmbunătățiri trebuie să aducem acordurilor dintre state, organizațiilor internaționale pentru a ne asigura că nu în alte cazuri va exista o reacție responsabilă și trebuie să privim înainte pentru a evita asemenea cazuri. Domnul Busuti uh, a spus că uh, traficanții sunt de vină. Sigur că sunt vinovați, sunt de acord și cu doamna Sargentini, care spune că trebuie să ne uităm și dincolo de acestea. Uh, au, traficanții au profitat de situația că acești oameni se aflau blocați între oamenii lui Gaddafi și rebelii libieni. Uh, deci au fosiliți să fugă din Libia. Cetățenii noștri au fost evacuați de acolo, acești oameni nu. Ei au trebuit să fugă în acest fel în vase supraaglomerate. Și de aceea trebuie să luăm în considerație toți factorii diferiți care au jucat un rol în a uh, aduce la disperare pe acești oameni uh, și a-i sili să pornească într-o călătorie atât de periculoasă, uh, văzându-se abandonați. Așa că aș spune că din cauza ce s-a întâmplat înlargumării este și răspunderea Uniunii Europene. Nu e un lucru uh, pe care trebuie să-l respingem ca uh, fiind uh, extrateritorial față de jurisdicția noastră. Suntem uh, responsabili și statele membre sunt uh, uh răspunzătoare uh, și din moment ce avem frontiere comune, trebuie să căutăm o soluție în comun, de aceea vă atrag din nou atenția Uh, asupra unui posibil protocol al Uniunii Europene. Sigur că uh, e complicat, dar să pornim uh, cu un protocol în Mediterană, mă rog, sigur că există și alte zone marine cu aceleași probleme. Însă, important este să nu tratăm problemele una câte una, ci să găsim o modalitate integrată de a reacționa. Vorbim despre criminalizare, uh, penalizare privind retrospectiv. Uh, ajungem să-i penalizăm pe oamenii care le dau ajutor. Vasele comerciale au, au fost, uh, au suferit penalizări pentru că au fost bănuiți că au contribuit la traficul de persoane. Deci sunt mulți factori care urmează să joace un rol și uh, este un fapt că oamenii au devenit foarte reticenți eh, să acorde ajutor. Nu trebuie să privim lucrurile separat, ci să le privim în ansamblu. Eh, eh, nu veți fi abandonați din, din momentul când doriți să ajutați pe cineva. Îndepliniți-vă obligațiile după aceea uh, răspunderile vor fi tratate în comun. E foarte important ca în mm, Parlamentul European să se demareze o, o anchetă ca să se stabilească circumstanțele precise și să se stabilească o răspundere, ca să o răspundere comună. Uh, uh, s-au menționat posibile soluții eu aveam alte așteptări în privința schimbului de informații. Important este și ce se întâmplă cu aceste informații. Dacă avem posibilitatea de a detecta embarcațiuni foarte mici, trebuie să avem și posibilitatea de a acționa în uh, conformitate cu legile umanitare uh, și nu să recurgem la respingerea acestor oameni și la aruncarea răspunderii pe statele din nordul Africii. Nu putem să le spunem acestor state, țineți acolo pe acești migranți. Cred că Parlamentul European are un rol special pentru a se asigura că lupta asemenea lucruri nu se vor repeta. Uh, trebuie să învățăm cum să uh, colaborăm în aceste chestiuni pe viitor. Uh, cred că acest schimb de opinie a fost foarte interesant și productiv și în privința acestei surse de îngrijorare pentru noi toți, problema cooperării cu Consiliul Europa. Domnul Santini, doriți să mai spuneți ceva? Da, domnule președinte, aș avea nevoie de un minut pentru a aminti ceea ce a spus și doamna Stric, că chiar dacă problema interesează doar câteva state membre, este o problemă a tuturor, din două motive. Mai întâi, dintr-o rațiune morală. Uh, când mor niște oameni, cred că niciun stat membru al Uniunii Europene sau al Consiliului Europei nu se poate considera în afara răspunderii. Uh, a doua este o rațiune practică. Dacă e adevărat că ei debarcă în Italia sau în Spania, cea mai mare parte din acești emigranți doresc să meargă dincolo de aceste țări, să ajungă în uh, Regatul Unit, în Germania, în Suedia. Aiud Ajutați-ne, deci, să controlăm fenomenul, să zăgăzuim acesta, pentru că și pe plan practic suntem interesați cu toții cum am putea să colaborăm. Noi n-am venit astăzi ca să aruncăm pisica moartă în curtea altora. Trebuie să uh, facem apel la o sinergie de forțe. Noi, uh, Consiliul Europei, facem ceea ce ne revine ne ocupăm de drepturile omului, semnalăm cazuri concrete. Uniunea Europeană, spre deosebire de noi, dispune de resurse și intervenții concrete se pot face doar dacă există resurse. În fine, o recomandare pentru toți să redeschidem centrele de azil și politicile de azil, pentru că cei care cer asta. Nu mai sunt oameni care stau să cerșească unul câte unul la coadă, cu pălăria în mană, sunt oameni care sosesc câte 300-400 și nu putem uh, aplica procedurile uh, clasice. În fine, uh, acordurile bilaterale pe care dumneavoastră, Parlamentul European, le aprobați uh, cu terțe state, a existat un raport negativ, care a dus și la sentințe la Curtea Drepturilor Omului. Nu putem să respingem pe nimeni, să uh, refuzăm ajutorul cuiva aflat în pericol. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumim. A fost o discuție consistentă. Mulțumim și oaspeților noștri, doamnei Stric, vă mulțumim pentru prezență aici. Așteptăm să mm, vedem uh, această cooperare fără întârzieri, trecem la punctul următor. Uh, raportul, informarea privitoare la vizita delegației Comisiei noastre la Washington în martie 2012 uh, care a avut o agendă cel puțin triplă, uh, această delegație, revizuirea uh, inițiativei privitoare la protecția datelor, uh, discuții asupra implementării asistenței mutuale și discuții privitoare la amenințarea pe care uh, amenințarea la adresa uh, libertății de expresie și confidențialității datelor. Eh, e vorba de acordul privitor la registrul cu numele pasagerilor eh, curselor aeriene. Îl invit pe domnul Alvaro, apoi vom discuta o jumătate de oră. Domnul Alvaro, aveți cuvântul. Thank you very much, Chairman. Um, as far as I understand... Mulțumesc, domnule președinte. După cum înțeleg, acest raport nu a fost uh, încă repartizat, nu? Am înțeles că va fi uh, trimis uh, membrilor liberi în următoarele zile, spune președintele. Bun, va fi la dispoziția dumneavoastră, deci în curând. Mulțumesc, domnule președinte, pentru că avem o întârziere destul de mare acum la agenda noastră. Aș vrea să spun ce am făcut până acum. În primul rând, uh, poate este interesant pentru dumneavoastră componența delegației noastre, doamna Latford, domnul Sonic, domnul Truțas, doamna Romero Lopez, Diaz de Mera, Sipel, Forst, Melo, Papa Nicolau și Albrecht au fost membrii delegației și, bineînțeles, și Claire uh, Wolfs, care este reprezentanta delegației uh, de relații cu UE la Washington și alții care um, au uh, participat așadar la această reuniune. Irina și Petra Gânț uh, care ne-au ajutat încă de la început. Aș vrea să mulțumesc uh, pentru ajutorul acesta pe care l-au acordat și pentru faptul că această vizită s-a dovedit a fi uh, foarte de succes. Secretariatul ne-a ajutat foarte mult și suntem foarte mulțumiți de acest ajutor. Delegația a combinat un program normal de delegație participarea la conferința pe tema protecției datelor uh, personale care a avut loc pe 19 martie. Patru membri libe au fost vorbitori la această conferință și uh, scopul nostru a fost să avem o discuție cu, profundă cu um, omologii noștri american în ceea ce privește protecția datelor și apoi, în urma conferinței Comisiei din 19 martie, implementarea sistemelor legale și a sistemelor de extradare între SUE și UA și UE, îmi cer scuze, între SUA și UE și subiecte care au ținut de libertatea de exprimare și uh, sfera privată. Și nu în ultimul rând, bineînțeles, registrul PNR care a fost un subiect de interes pentru delegație și care a fost uh, votat între timp. În reuniunile pe care le-am avut uh, au uh, implicat și Ministerul Finanțelor, Comerțului și Justiției, precum și alții, alte autorități. A fost extrem de interesant. Domnul John Brennan care este asistent la președintele pentru securitatea internă și alt domnul Weitzer, de exemplu, care este reprezentant uh, uh, al uh, politicilor interne și consilier al domnului Obama, au fost și ei prezenți la mai multe întâlniri. Apoi, comisia, discuția noastră s-a mai concentrat și pe aspecte de comerț, acordul cu Columbia și um, Institutul pentru Democrație. Cred că, în concluzie, putem spune că reuniunile pe care le-am avut cu această delegație au, uh, pe baza pachetului uh, de uh, reformare a acordului pe tema protecției datelor a fost într-adevăr o ocazie foarte bună pentru a coordona mai bine abordările noastre și am avut norocul că în același timp ambele foruri legislative se ocupau de astfel de legislație. Am avut întâlniri și cu reprezentanți uh, ai uh, avocaților, al societății civile, barou și delegația a putut discuta astfel și acordul PNR-USUA și implementarea acestui acordul Europol-TFTP și acordul pe tema protecției datelor. Acestea această întâlnire așadar a fost extrem de importantă pentru ambele delegații, iar uh, discuțiile au fost foarte bune. În discuția pe tema implementării acordului TFTP poate să fie subiect pentru uh, discuții și la noi în uh, comisie. Știu că pe la sfârșitul lui iunie s-a prevăzut discuția acestui subiect. Sublinierea a fost subliniat și faptul că este esențial să dezvoltăm dialogul transatlantic în domeniul uh, libertății, securității și justiției și o continuare a acestor uh, eforturi a fost prevăzută pe viitor. Ne-am pus de acord, uh, și aici vreau să mulțumesc pentru inițiativă, ne-am pus de acord să inițiem o tradiție, deci să nu existe doar o singură întâlnire, ci să avem uh, ocazia să ne întâlnim de mai multe ori. Uh, s-au făcut progrese foarte mari și s-a spus că s-ar putea să avem o audiere în 2012 în, uh, la Bruxelles și poate în primăvara al 2013 să ne întâlnim la Washington. Pe total a fost așadar o reuniune foarte interesantă. Am găsit puncte comune, dar am văzut și um, punctele la care în continuare nu ne putem pune de acord. Pe termen lung însă eu cred că s-a înțeles în Statele Unite foarte bine că Parlamentul European și membrii acestei comisii vor fi cei care vor lua inițiativa pentru reuniuni ulterioare, pentru discuții ulterioare și pentru colaborarea dintre SUA și UE în domeniile pe care le-am menționat înainte. Dacă sunt întrebări, văd că sunt mai multe, mulți colegi prezenți. Unii dintre ei sunt aici, poate că vor să... sunt dintre cei care au fost sunt aici, așadar poate vor să mai completeze ce am spus eu. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Alvaro! Acum să începem o dezbatere unii deputați care au făcut parte din uh, delegația care a mers la Washington poate vor să ia cuvântul. Domnul Diaz de Mera are cuvântul. Acum, mulțumesc, domnule președinte. Sunt absolut de acord cu ceea ce a spus colegul uh, Alvaro. Domnul Alvaro a făcut un rezumat foarte bun Într-adevăr, și eu am fost parte din delegația care a plecat la Washington. A fost uh, o reuniune a delegației. Au mai existat și altele înainte, cu scopul de a îmbunătăți colaborarea în ceea ce privește schimbul de date pe tema protecției datelor private. Am vrut să subliniez un lucru la care ar trebui să ne gândim la următoarele, reuniuni și întâlniri ale delegației. Uh, am uh, văzut uh, foarte puțin interes din partea deputaților. Pe deputații interesează foarte puțin părerea noastră și ar trebui deci să ne asigurăm că există un interes mai mare față de această problemă, pentru că este mai ușor pentru noi să vorbim cu omologii noștri decât cu reprezentanții guvernelor. Dar, oricum o fi, Au existat uh, întâlniri foarte importante la Casa Albă și uh, în Ministerul Comerțului. Cred că aceste contacte trebuie continuate și conferința din uh, iarnă va fi foarte utilă pentru că se vor face progrese mai departe pentru uh, a atinge obiectivele pe care le-am stabilit. Mai vreau să spun ceva, domnule președinte, nu știu dacă colegul meu a menționat acest punct, nu putem să ne bazăm pe o reformă legislativă în Statele Unite, în domeniile în care sunt atât de importante pentru noi. Trebuie mai întâi să aprofundăm relația noastră cu uh, americanii. Mulțumesc, domnule Diatemera, așa cum are cuvântul următoarea vorbitoare, doamna Romero Lupez. Mulțumesc, vreau să confirm și eu ce ne-a spus președintele delegației um, noastre la Washington, și anume că interesul uh, autorităților americane a uh, fost foarte clar Dorințele noastre au fost ascultate, dar noi am plecat în America și pentru a negocia acest acord și partenerii noștri cu care ne-am întâlnit nu au fost colegii noștri, nu au fost uh, partenerii noștri neapărat, pentru că ei tratează aceste probleme în Congresul uh, American. După ultima reuniune, um, delegația aceasta poate fi considerată ca un punct esențial. Președintele Obama a înaintat un raport despre schimbul de date în acest domeniu și ne-a arătat cât de sensibilă este această temă. Nu avem însă contacte cu deputații din Congresul American. Întrebarea mea este de aceea dacă n-am putea noi, Parlamentul European, să invităm pe deputații în Congresul American responsabili cu uh, protecția datelor pentru că am constatat că există teme concrete care au fost dezbătute în Congresul American. Nu am avut nici deloc ocazia să contactăm uh, acești omologei noștri care cu siguranță ar fi putut să ne ofere informații importante. Nu este normal ca în Congresul uh, American să se întâlnească, să se creeze o întreagă um, delegație care să se întâlnească cu membrii Parlamentului European, dar pentru ei este foarte ciudat să vină o întreagă delegație să se întâlnească cu uh, reprezentanții Congresului. Poate că ar fi mai bine dacă ar exista mai mult interes la reprezentanții Congresului despre astfel de teme. Eu zic că trebuie să îmbunătățim acest contact cu reprezentanții Congresului American pentru ca să facem cu adevărat progrese probabil că se va schimba și guvernul uh, în curând sau pe ambele, de ambele părți poate se va schimba guvernul, iar americanii au dreptate. Drepturile consumatorilor sunt într-adevăr drepturi fundamentale. Mulțumesc, domnul Romero. Domnul Papa Nicolau are cuvântul acum. Thank you very much, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc uh, domnului Alvaro pentru coordonarea delegației. Mulțumesc secretariatului tuturor celor care au fost prezenți aici uh, în această delegație. Într-adevăr, aceasta a fost a doua oară că am putut participa la mm, o astfel de delegație. Într-adevăr, și eu am simțit, așa cum au zis și alți colegi, că ne apropiem ne apropiem de obiectivele pe care le-am stabilit. Statele Unite au o abordare diferită în multe puncte, spre deosebire de noi. Atentatele din 11 septembrie de acum 11 ani au fost factorul esențial care au schimbat uh, peisajul, toată lumea știe că așa s-a întâmplat. Într-adevăr, deci facem pași către o, un, pro, că, pași care ne aduc mai de, aproape de obiectiv. Am avut discuții foarte bune, am avut contacte foarte bune și, într-adevăr, este important să invităm pe oameni să vină aici, să menținem acest contact uh, apropiat și să avem uh, contacte nu numai pe uh, teritoriul american, ci și în Europa. Sunt de acord cu ce a spus domnul Diaz de Mera și doamna Lopez. Trebuie să încercăm să purtăm discuții mai bune la nivel uh, politic. În toate reuniunile noastre, majoritatea uh, pe care le-am avut, oamenii ne spuneau, da, știm ce spuneți, suntem de acord, dar există decizii politice care uh, vor trebui luate și discuția aceasta trebuie să fie luată cu cei din Congres și cu colegii dumneavoastră. Pe viitor, perspectiva pe care o văd eu este că trebuie să continuăm uh, contactele pe care le-am început uh, și să încercăm să fim uh, mai insistenți în ceea ce privește contactele în cadrul astfel de delegații. Poate că o audiere organizată aici n-ar fi rea deloc Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, doamna Sipel. Ja, Dank. Ich Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Eu nu sunt atât de optimistă ca ceilalți colegi ai mei în ceea ce privește apropierea. Într-adevăr, există și în Statele Unite, mai ales în uh, cadrul societății civile, în legătură cu protecția datelor, diferite interese evidente, dar trebuie să fie foarte clar că aceasta nu este valabil neapărat în toate departamentele guvernului american. Trebuie să fie foarte clar că nu există o legislație unitară în cadrul uh, legislației americane pe această temă și deci trebuie să vedem care sunt interesele mai puternice. Pentru mine ar fi foarte bine dacă la o discuție cu Statele Unite, care este absolut uh, esențială, am putea să clarificăm uh, câte o punct, punctele pe care ne interesează. Întrebarea e pe cine invităm? Sunt reprezentanții guvernului sau sunt uh, alți omologi ai noștri sau cine? Cu reprezentanții uh, diferitelor grupări putem să știm că vom avea și poziții care vor încerca să reprezinte un anumit punct de vedere, nu neapărat cel care ne convine nouă. Noi, ca Parlament, ar trebui să avem însă o poziție foarte clară pe care să o putem și reprezenta. Ne aflăm însă acum la începutul dezbaterii și deci ar fi important să avem această abordare. Va fi esențial să stabilim uh, care este poziția noastră comună. Doamna Reding a spus că protecția datelor nu este un lucru, o bagatelă, ci un drept fundamental pe care trebuie să îl apărăm. Iar uh, noi ar trebui să considerăm care sunt punctele importante pentru noi la protecția datelor, cât de importante sunt interesele economice. Va fi destul de greu să găsim un echilibru corect Astfel, în cadrul Uniunii Europene, dar și cu ceilalți parteneri, va trebui să mai purtăm dezbateri foarte interesante. Mulțumesc, spune președintele. Herbert are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte, și din partea mea aș dori să mulțumesc președintelui delegației, domnul Alexander Alvaro, care a coordonat foarte bine această vizită. Aș vrea doar să completez ceea ce au spus colegii. Am avut o conferință cu Comisia Europeană organizată de Comisia Europeană pe tema protecției datelor și pe tema reformelor legislative de două, cele două părți ale Atlanticului și, în acest sens, colaborarea mai strânsă între ce două părți uh, a fost uh, subliniată și cu această ocazie. Este un punct important pe care l-a menționat și domnul Diaz de Mera, și anume că uh, Trebuie să lucrăm pentru o îmbunătățire a colaborării tematice între SUA și UE. Eu susțin același lucru. Este nevoie de a contactelor. Iată de ce am uh, tras concluzia după această vizită că ar trebui să participăm la audierea pe tema protecției datelor și să invităm în octombrie la această audiere și reprezentanți ai Statelor Unite. Mi se pare extrem de important să facem acest lucru, să invităm din timp la audierea noastră. Vreau să subliniez această cale de colaborare sporită prin care și reprezentanții ai autorităților uh, SUA, dar mai ales din Congresul American, ar trebui să fie part prezent când noi vorbim despre standardele de protecție a datelor, standardele minime care trebuie respectate în colaborarea transatlantică. În calitate de raportor pentru regulamentul pe care îl discutăm mâine și pe care îl avem acum în uh, prelucrare, este foarte important să organizăm o dezbatere transatlantică deja de acum, care să se orienteze spre o abordare comună în ceea ce privește standardele și protecția datelor. Cred că posibilitatea pe care o avem uh, de a proteja datele în domeniul economiei private sunt extrem de bune și cred că în ceea ce privește principiile libertăților și drepturilor fundamentale, avem câte ceva de zis. În cadrul colaborării polițienești și judiciare trebuie spus că mai sunt progrese de făcut. Eu sunt uh, raportor pentru cadrul, uh, acordul cadru pe tema protecției datelor uh, transatlantice și pot să spun aceasta și pentru raportorii noștri din umbră. Pot să spun deci că feedback-ul pe care l-am primit după negocieri nu este neapărat foarte optimist. Deci nu cred că vom avea progrese <laughs> prea curând în ceea ce privește standardele comune cu SUA. Avem nevoie, deci, în mod evident de un schimb de opinii cu SUA. Așa cum a spus-o și doamna Sipel, nu suntem deloc acolo unde am fi vrut să fim acum. Nu există nicio altă șansă decât să ne întâlnim mai des cu deputații uh, de partea cealaltă a Atlanticului și să încercăm să găsim poate o nouă cale de comunicare, nu neapărat doar o dată pe an, așa cum se întâmplă acum, sau o dată la câțiva ani când mergem noi la Washington și uh, eventual uh, ne întâlnim o oră cu cineva mai bine ar fi un format de genul videoconferinței sau posibilitatea de a invita aici la Bruxelles mai mult decât de obicei uh, membrii ai uh, Congresului American uh, deputați, deci omologei noștri. Mulțumesc! Vielen Dank! Mulțumesc, spune președintele. Ne întoarcem acum la doamna, domnul Alvaro, pentru că nu cred că mai dorește altcineva să ia cuvântul dintre deputați. Nu cred că mai sunt deci luări de cuvânt. Vreau să vă spun în acest context că am prevăzut ca la începutul toamnei, imediat după pauza de vară, să organizăm o reuniune interparlamentară, un eveniment mare, în care membrii ai Parlamentelor Naționale și ale Parlamentului European se întâlnesc pentru a trece în revistă evoluțiile în domeniul justiției și securității, așa cum este acum stipulat în tratatul de la Lisabona. Am ascultat câteva experiențe până acum și trebuie să ne îmbunătățim uh, performanțele, trebuie să încercăm să facem progrese. Am văzut că la reuniunea din septembrie vom cere membrilor din Congresul uh, American să participe la reuniune. Vom invita și membrii ai uh, administrației în general și vom uh, încerca să ne asigurăm că se vor respecta principiile pe care le-am stabilit noi în legătură cu uh, dialogul interparlamentar între Parlamentul European, deci și Congresul American. Aceasta este cerința noastră și vrem să ne asigurăm că vor putea participa. Domnule Alvaro, aveți cuvântul pentru a trage concluziile, vă rog. very much, Basically, I can be brief. Voi fi scurt. For their participation. Vreau să le mulțumesc tuturor uh, membrilor uh, uh, prezenți pentru participare. Vreau să le mulțumesc membrilor delegației și secretariatului pentru asistență. Împreună cu partenerii de legislativ de peste ocean, cred că ar trebui să continuăm acest tip de întâlniri, întâlniri pentru a le demonstra că noi suntem dispuși la dialog chiar și atunci când ei uh, Eh, ne invită pe noi la Washington și nu se prezintă la întâlniri în noiembrie. S-ar putea, s-ar putea, nu se știe, să primim vizita celor pe care i-am invitat eh, deja. În sistemul legislativ american, ceea ce am văzut și am învățat în ultimii ani este că personalul Uh, este mult mai important decât uh, congresmenii în sine. Personalul de rang înalt uh, al Congresului este foarte adesea cel care taie și spânzură, cel care decide și redactează legislația sprijinită de anumit, anumiți membri ai forului legislativ. Dar trebuie să depășim uh, această uh, știu eu, rezervă în a, în a întâlni cu funcționari ai Congresului American, uh, mai ales atunci când este vorba de funcționari de rang înalt pe care ar trebui să-i ascultăm și cărora, după părerea noastră, ar trebui să ne adresăm. Mulțumim, domnule Alvaro. Suntem conștienți de faptul că în uh, Statele Unite se desfășoară o curs electorală în acest uh, moment, așa că lucrurile se pot uh, schimba. Vom uh, ține cont de acest lucru atunci când vom distribui invitațiile. Acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, raportul din propria uh, inițiativă care se referă la consolidarea solidarității intraeuropene în domeniul azilului. E vorba de uh, raportorul nostru, Chiriacos Triantafilides. Consiliul a propus uh, o inițiativă privind consolidarea încrederii între statele membre și uh, Consiliul a emis uh, concluzii privind uh, nevoia de solidaritate cu statele care se confruntă cu presiuni migraționiste foarte mari și cu fluxuri migratoare mixte. Aceste concluzii ale Consiliului datează din martie 2012, iar domnul Trianta Filides a încercat să reflecteze uh, opinia Parlamentului în legătură cu aceste concluzii. Voi da cuvântul domnului Trian Traficlidis și apoi deschid uh, dezbaterea. Trebuie să nu uitați că mai avem un punct pe ordinea de zi care se referă la coordonarea antiteroristă și vom avea un uh, oaspete, pe domnul Gilles de Kershov, care va sosi cât de curând. Deci, încercăm în continuare să terminăm la 18 și 15 pentru a continua cu uh, întâlnirea coordonatorilor. Mulțumesc, domnule președinte. După cum știți, uh, negocierile vizează obținerea unui sistem european de azil. Prin uh, raportul meu, nu aș dori să mai adaug complicații, incertitudini. Sper mai curând să dau viață unui autentic spațiu de protecție în Uniune pe baza principiului solidarității și a repartizării echitabile a răspunderilor. Nu e vorba de concepte abstracte pe care ajunge să le enunțăm și pe urmă să le abandonăm, în fapt, cum să din păcate, constatăm des. Din potrivă, solidaritatea și repartizarea ă, egală a răspunderilor sunt sancționate prin un ă, articol, articol 84 din tratat, care stabilește că politicile ă, Uniunii sunt reglementate de principiul solidarității și Uh, răspunderii egale a statelor. Uh, inclusiv la nivel economic, de aceea, este indispensabil ca acțiunile Uniunii uh, bazate pe capitolul de față să conțină toate măsurile necesare pentru aplicarea acestui articol, dat fiind că interpretarea acestor principii poate fi divergentă, cum am constatat, este esențial să încercăm să răspundem ce anume înseamnă responsabilitatea și repartizarea egală a uh, răspunderilor, astfel încât să se ajungă la un sistem eficace, uh, astfel încât acestea să nu rămână cuvinte goale. Trebuie subliniat mai întâi că solidaritatea și repartiția uh, răspunderilor nu înseamnă să uh, aruncăm pe umerii altcuiva răspundere. Nu se cere uh, unor state membre să se derobeze de răspunderile care le revin din dreptul internațional. E vorba de a da viață unui cadru de uh, egalizare a răspunderilor care să uh, uh dea naștere unor proceduri uh, concrete destinate să sprijine statelor membre în momentele când acestea se află sub presiuni disproporționate, cu cheltuieli disproporționate, fie din cauza uh, unor situații de ordin geografic sau au, situației demografice. Oricum, dacă respectarea sarcinilor care revin fiecărui stat uh, este în fapt pozitiv, absența solidarității uh, aduce daune încrederii reciproc economice. Cu alte cuvinte, dragi colegi, un sistem de solidaritate în care statele membre vor fi sprijinite pentru a-și putea îmbunătăți propriile sisteme de azil, astfel încât să se garanteze respectarea dreptului de azil eh, și drepturile celor care au dreptul la o protecție internațională. În același timp, acest sistem eh, va permite să se eh, aplice achiul comunitar în materie de azil. Eh, funcționarea corectă a acestui sistem eh, are o importanță deosebită în momentul în care fluxurile migratorii sunt eh, de obicei de natură mixtă, pentru că includ imigrație, oameni care cer azil, refugiații persoane deosebit de vulnerabile, cum ar fi minorii neînsoțiți. Nu trebuie să se uite această dimensiune. Azil, imigrație sunt concepte în esență diferite cu specificitatea lor fiecare, care nu pot fi nici ignorate, nici confundate. Și cred că putem fi cu toții de acord că uh, enormul număr de oameni care și-au pierdut viața în Mediterană în încercarea de a ajunge în Uniunea Europeană, eh, este o tragedie care nu trebuie să se mai repete. Ce putem face, deci, în privința azilului? Depinde și de uh, regulamentul care eh, precizează care stat este răspunzător de tratarea dreptului de azil. Uh, unele state membre se, care constituie porți de intrare în Uniune se află în fața unor cerințe foarte dure și asta slăbește sistemul european de azil în ansamblul său. În cazurile în care un stat membru nu poate să gestioneze în mod adecvat cererile care îi sunt prezentate, după părerea noastră, ar trebui aplicate principiile solidarității și repartizării egale a răspunderilor. Și mă explic. Uh, statele și societatea civilă trebuie informate uh, în privința fondurilor disponibile la nivel european care pot fi mobilizate în materie de azil, inclusiv toate elementele uh, care privesc criteriile de eligibilitate și procedurile diplo-birocratice. Uh, aceste sisteme trebuie reevaluate la intervale mm, regulate pentru a identifica uh, eventualele carențe și a se asigura uh, difuzarea bunelor practici, mm, precum și pentru a se pune la punct uh, procedee de Uh, răspuns adecvat. Trebuie să se prevadă noi măsuri de intervenție, mai ales în ajutorul statelor membre care se află sub o presiune excesivă, de pildă ținând seama de posibilitățile care decurg din uh, analiza comună a cererilor de azil uh, și de protecție internațională. Uh, Oficiul European EASO uh, Eh, poate să se dovedească de o importanță extraordinară în privința acestei solidarități pe care vrem să o construim, eh, mai ales eh, identificând carențele și furnizând un ajutor imediat statelor membre. Aici aș vrea să amintesc și utilitatea grupurilor de experți în chestiuni privitoare la azil. Să nu uităm că impactul EASO este deocamdată mult prea limitat. Utilizarea complementarității între diversele for fonduri disponibile la nivel european este un element esențial pentru a traduce în acțiuni concrete principiul solidarității, pentru a introduce stimulente de ordin economic, pentru Uh, primirea celor care au dreptul la protecție internațională. Aș dori să subliniez încă o dată că propunerile și recomandările conținute în acest raport urmăresc crearea unui autentic spațiu de protecție, în care drepturile celor care cer azil și au dreptul la protecție internațională să fie respectate cum se cuvine, de aceea propunerea are un caracter transversal și privește și alte domenii de intervenții ale politicilor europene, ca de pildă măsurile la frontieră sau uh, politicile în materie de vize. Pentru că uh, uh, oricine este implicat direct sau indirect direct în politicile de azil trebuie să respecte și să uh, aplice obligațiile care revin în lumina uh, acordurilor internaționale. În fine, o serie de observații de natură tehnică. Datorită limitărilor logistice, proiectul de care e vorba în acest raport uh, uh nu conține o serie de elemente, însă vor fi și amendamentele, eh, cele care vor aduce o serie de elemente esențiale. Firește, îi încurajez pe colegii mei să discute orice elemente care li se par utile. Vă mulțumesc pentru atenție. Yes, thank you, Chair. Let me start by... Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să încep prin al uh, felicita pe domnul Triantafidis pentru un raport excelent. De-abia uh, aștept uh, să vă fac câteva sugestii sub formă de amendamente în următoarele zile. Dar acum aș vrea să mă refer la două lucruri. La secțiunea privind alocarea răspunderilor domnul Triantafilidis identifică câteva acțiuni care pot fi uh, promovate. Una dintre ele se referă la uh, valorificarea experienței proiectului EUREMA, proiectul privind uh, realocarea internă a solicitanților de azil, care a fost în beneficiul uh, țării mele, în beneficiul Maltei. Anul trecut acest proiect a relocat 270 de solicitanți de azil din Malta către alte șase state membre. Șa- doar șase din 27. Este o manifestare de solidaritate. 270 de oameni au fost relocați pe parcursul unui an, un an sau doi, dar Trebuie să vă spun că de atunci 275 de alți solicitanți de azil au sosit, au sosit în Malta și nu s-a mai luat nicio măsură în cadrul proiectului EUREMA. De aceea eu cred că acest proiect EUREMA ar, nu ar trebui considerat ca un proiect de succes automat. Acest proiect mai are încă mult până când să poată fi privit ca un proiect de succes și de aceea cred că ar trebui nu numai să extindem acest proiect și să-l transformăm într-o, într acțiune permanentă, deschisă tuturor statelor membre și nu doar unora, și să facem ca acest proiect să funcționeze într-adevăr, pentru că acum nu prea funcționează. În al doilea rând, raportorul spune că Uniunea trebuie să utilizeze directiva privind protecția temporară atunci când uh, situația și uh, o permite, când criteriile sunt satisfăcute. Însă, când în vârful crizei din Libia, mii de oameni au început să părăsească această țară și au început să ajungă la Lampedusa sau în Malta Comisia Europeană a fost, utilizată, a fost solicitată să utilizeze această directivă privind protecția temporară și la momentul respectiv Comisia Europeană a venit cu tot felul de scuze pentru a nu se folosi de această direct, directivă. S-a spus că nu putem invoca această directivă, că nu o să accepte Consiliul. De când? Put, de când aplicăm uh, legislația europeană doar cu avizul Consiliului. Comisia a spus, de exemplu, că nu putem utiliza directiva pentru că nu e vorba de o migrație în masă, dar nu s-a definit niciodată ce înseamnă migrație în masă. Trebuie să putem presa Comisia nu numai să folosească această directivă, ci și să precizeze exact împrejurările în care poate fi utilizată aceasta. Am să dau în continuare cuvântul raportorilor din umbră, doamna Guillaume. Domnule președinte, mulțumesc, cu un raport foarte interesant și care mi-a trezit interesul pentru că abordează chestiunea azilului și a solidarității de o manieră globală și coerentă. Este foarte concret în propunerile sale de măsuri pentru a ajunge la o politică de azil europeană solidară și pentru că se sprijină pe respectarea acquis comunitar. Vom încerca în calitate de uh, voi încerca în calitate de raportor din umbră să completez acest uh, raport. În primul rând, în ceea ce privește cooperarea practică, Biroul European pentru Azil sunt sigur că acest birou poate să-și uh, exercite un rol de coordonare, însă pentru că acesta într-adevăr să uh, implementeze politici de solidaritate, ar trebui să aibă la dispoziție mai multe resurse uh, tot ca amendament, uh, acest raport indică că cooperarea practică nu poate ține locul uh, legislației. Există lacune, deficiențe în armonizarea legislativă și cooperarea practică nu uh, va înlocui aceste lacune, nu va umple aceste goluri. E nevoie de un regim, azil, de regim de azil european comun care să asigure protecția acestor persoane și pentru moment uh, am sentimentul în mai multe dezbateri privind azilul că revizuirile în desfășurare vor merge, uh, vor fi de fapt pași înapoi în ceea ce privește armonizarea legislativă și cooperarea practică. Trebuie deci să fim foarte atenți pentru a obține într-adevăr o armonizare consolidată și în tot în legătură cu aspectele de cooperare și mai ales în legătură cu acest birou uh, european pentru azil, trebuie o mai amplă colaborare cu societatea civilă, pentru că până la urmă e o chestiune de transparență și de eficiență. Solidaritatea financiară. Am să fiu concis aici pentru că sunt discursuri, sunt uh, convorbiri în uh, desfășurare privind fondurile pentru uh, azil și am să fac aici o propunere sub formă de amendament ca aceste fonduri să nu vină ca substitut ale bugetelor naționale, să nu creadă statele membre că vor fi scutite de obligațiile pe care le au din punct de vedere al finanțării și vom încerca să păstrăm și uh, coerența textului. Responsabilitatea, bineînțeles, este un subiect în sine și voi încheia cu problema încrederii reciproce pentru că e dimensiunea cea mai problematică, de, cel puțin în sensul redactării, raportul domnului Triantafilides uh, pune uh, punctul pe ei și arată această neîncredere uh, reciprocă manifestată în teren. Cred că trebuie să lucrăm și să amendăm acest raport pentru a reiniția această încredere reciprocă. Mulțumim! Domnul Romeva. Mulțumesc foarte mult. De fapt, citam acum raportul și îl găsesc foarte interesant. Cred că atât nota explicativă cât și raportul sunt foarte bune. Nu văd probleme deosebite pe care să dezbatem prea mult aici în grup, însă sunt într-adevăr anumite aspecte care trebuie subliniate. Poate să specificăm câteva aspecte legate de programele de relocare, asta ar fi o direcție, dar pe lângă asta mai am o problemă, deși sunt de acord cu raportul. În primul rând trebuie să explicăm foarte bine care este mesajul. Atunci când oamenii vin către Uniunea uh, Europeană, ei nu vin către o anumită țară, ci către Uniunea Europeană și asta trebuie explicat la nivel uh, instituțional. De asemenea, articolul 80 înființează acel spațiu de cooperare care să fie instituit atunci când uh, situația o cere. Însă, aici trebuie să fim foarte preciși care sunt termenii cooperării și nu trebuie să transmitem mesajul că suntem gata să primim mai mulți uh, emigranți. Responsabilitatea comună, de asemenea, este o, și solidaritatea sunt uh, probleme, aspecte foarte importante. Va trebui să așteptați până când reușesc să elaborez o analiză mai uh, aprofundată, dar în general cred că uh, nu putem decât să consolida această propunere prin intermediul unor amendamente. Da. Doamna Hirsch, mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, felicitări raportorului. Mulțumesc foarte mult uh, pentru acest raport extrem de detaliat. Uh, cred că este un, uh, o bază foarte bună și este o ocazie și de a trata și discuta această temă încă o dată și de a face pași concreți de data aceasta. Această temă se dezbate deja de mult timp. Discutăm despre responsabilitatea noastră, despre solidaritate, dar dacă ne uităm la situația în momentul de față, de fapt câteva țări, state membre în cadrul Uniunii Europene au preluat, um, au preluat răspunderea nu înseamnă că unele state se retrag pentru că așa vor sau pentru că nu pot participa, ci eu văd uh, în această șansă posibilitate ca să facem un pas înainte concret în domeniul migrației și azilului. De multe ori însă este o problemă a finanțării, deci și în acest context cred eu că ar trebui să putem uh, face recurs la fondurile din acest uh, din această rezervă, pentru că aceasta ar putea duce la o îmbunătățire a sistemului uh, de azil în toate statele membre. Știm că unele state membre nu au atins încă nivelul pe care îl așteptăm, pe care ni-l dorim, nici măcar uh, nivelul pe care l-am cerut în momentul de față cu directiva aceasta. Pe de altă parte, eu zic că trebuie să facem un uh, pas chiar mai departe. Eu sunt pentru o cheie de repartizare pe uh, teritoriul Uniunii Europene. Eu sunt pentru această schemă și pentru crearea unei baze europene, astfel încât uh, o cerere de azil să poate fi tratată la nivel european. Atunci când azilanții, de exemplu, trebuie să fie găzduiți undeva, să existe și o garanție pentru un tratament corect. Nu putem însă să lăsăm uh, o număr mare de persoane să intre cu azil într-un număr mic de state membre. Trebuie, deci, să găsim o altă soluție. Vrem un sistem comun de azil, vrem, pentru că avem uh, un spațiu comun de libertate și securitate și justiție, aceasta este tema în baza căreia purtăm această discuție, deci trebuie să găsim un, un sistem comun. Articolul 80 mi se pare important, a fost preluat în legătură cu uh, Consiliu până acum, în dialogul cu Consiliu, care până acum era destul de rezervat față de acest articol. Articolele, uh, aspectele legate de Dublin 2 uh, și de dificultățile legate de Dublin 2 în general au fost foarte bine prezentate în raport. Vom mai înainta și un alt amendament pentru o cheie de repartizare a migranților în Uniunea Europeană, uh, nu se poate introduce așa ceva de azi pe mâine, într-adevăr, dar vreau să ne bazăm poate pe experiențele foarte bune din Malta, care ar putea fi un punct bun de plecare. Am uh, avut experiențe concrete, ar trebui să le extindem pe statele membre și pe cooperarea dintre statele membre. Există multe posibilități de a pune în aplicare această responsabilitate și solidaritate. Mulțumesc. Mr. Kirkhope. Mulțumesc, domnul Kirkhope. În primul rând, trebuie să spun că vorbesc nu din punctul de vedere al Marii Britanii, ci din perspectiva grupului nostru. În ceea ce privește politicile comune de azil, ar fi fost mai bine să vorbesc în numele Marii Britanii. Da, asta e. Vreau să spun câteva lucruri. Felicitări raportorului pentru ceea ce a încercat să facă, dar mă gândesc la lipsa de succes, uh, a insuccesele Uniunii Europene în ceea ce privește regulamentele Dublin 1 și 2, uh, în încercarea de a uh, da dovadă de solidaritate și a împărți răspunderile. De fiecare dată când <clears throat> Uh, apar astfel de inițiative. Eu am fost, de exemplu, responsabil pentru programul pentru Bosnia și a fost un program uh, de, de succes, aș spune, dar dacă ne uităm totuși la cât de puțin ajutor uh, am acordat Maltei, cât de puțin am ajutat Italia din punct de vedere practic, atunci această chestiune cu partajarea răspunderii pare puțin ironică. Totuși, îi urez succes raportorului. Sper că va putea să ducă problema mai departe eh, într-o de o manieră eficientă, echitabilă și să reflectă presiunea care se uh, exercită asupra acestor țări din cauza pozițiilor uh, geografice. Iar aceste, uh, ca, și sper că aceste probleme pot fi uh, rezolvate într-o manieră mai uh, corectă decât până acum. Sper de asemenea că vom încerca să fim mai puțin egoiști în legătură cu cazurile individuale pe care le-am uh, observat în ultima vreme. Mulțumesc, domnule Kirchhoff. Mai avem câte, câțiva vorbitori. Vă rog să nu uitați că aveți la dispoziție două minute fiecare, așa că în așa fel încât să uh, avem suficient uh, timp la dispoziție pentru invitatul nostru, domnul Gilles de Kerkhoff. Acum, domnul Papa Nicolau. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc și eu raportorului nostru pentru acest uh, raport. Într-adevăr, este un raport important. Sunt de acord cu structura acestuia și abordarea raportorului. Acesta poate fi un ghid util tuturor uh, pentru viitor în încercarea de a avea în viitorul apropiat sau chiar de anul acesta un sistem de azil care să garanteze un nivel înalt de protecție tuturor celor care au nevoie de azil. Trebuie să subliniez că e foarte important uh, să discutăm despre solidaritate despre colaborare între statele membre, dar aceste lucruri nu pot rămâne doar teoretice, doar uh, idei pe hârtie. Trebuie să transpunem aceste idei în practică, să transpunem aceste idei în cadrul politicilor noastre și să le subliniem importanța. Pentru că deocamdată, cu toate proiectele pe care le avem, uh, avem toate motivele să fim nemulțumiți. Cam 120.000 de oameni ajung anual în uh, Grecia pe calea migrației uh, și mulți dintre ei cer azil, deși nu au dreptul uh, la azil. Practic se face un abuz de procedură de azil. Cei care fac această solicitare pot rămâne pe teritoriul european și pot găsi modalități de a-și continua viața în Grecia sau în Europa fără să fie obligați să se întoarcă la ei acasă. V-am dat acest, uh, această cifră și această situație pentru că credem că această procedură de azil completă trebuie coordonată cu alte programe la nivel european și a trebui să existe posibilitatea cooperării în uh, domeniul protecției frontierelor externe. Ce facem în Grecia dacă nu reușim să reducem fluxul de uh, migrație ilegală dinspre Turcia? Adică orice am face, acest uh, flux nu uh, poate fi redus și dacă nu reușim să uh, rezolvăm problema orice politice am aplicat noi în domeniul azilului se vor dovedi ineficiente. Uh, asta a fost o idee și a doua ar fi că, cu asta închei, că cred că colegii înțeleg cetățenii statelor care au probleme cu migrația sunt foarte nemulțumiți. E amenințată coeziunea socială a acestor țări iar uh, acordarea protecției care se cuvine celor care au dreptul la azil de multe ori are efecte negative asupra uh, uh, societății. S-a văzut asta în Franța, uh, s-a văzut și în alte țări europene și uh, uneori uh, acest uh, lucru dă naștere apariției unor uh, curente care promovează soluțiile extreme. Eu nu sunt de acord cu astfel de abordări și vă mulțumesc, domnule președinte. Domnul Romero, vă rog. Presidente, eu también quería eh, subrayar la importancia que tiene el eh, Mulțumesc, domnule președinte, și eu țin să subliniez importanța raportului colegului Trendafilidis. Filidis pentru că deschide, într-adevăr, uh, ușa uh, un, către considerații importante în acest domeniu. Sigur că uh, țările supuse acestui flux de cereri de azil au nevoie de un sprijin specific și firește crearea de experți care există pentru că se vorbește des de abuzuri în domeniul acestor cereri, dar există uh, instrumente la dispoziția Uniunii Europene pentru a face față acestor situații. În esență, ca și colegul Trandafilidis, uh, Eh, cred că nodul gordian se află în sistemul de la Dublin, dar Consiliul European a fost reticent. Nu se poate vorbi de solidaritate europeană atunci când eh, solidare sunt țările de pe țărmul de sud, pentru că cele din Nord nu sunt conștiente de faptul că cererile de azil nu urmăresc rămânerea în țările din Sud. Aceștia vor să ajungă în alte zone ale Europei, în Germania, în Olanda, în um, uh, Suedia, care ar fi adevăratele țări de destinație. Prin urmare, chiar sprijinind aceste uh, cereri și făcând toate eforturile, rămâne chestiunea de la dubl, Dublin, ci cât timp nu se rezolvă acest aspect, nu va exista cea mai mică posibilitate am uh, auzit vorbindu-se adinaur de tragedia acestor plute care naufragează. Înseamnă să se ceară foarte mult țărilor din Sud, nu numai gestionarea acestor tragedii, dar pe lângă problemele pe care le au deja, să uh, se ocupe de toate aceste uh, cereri de azil. E o problemă care ține de inerția europeană, pentru că marea emigrație ajunge, uh, se, se efectuează nu numai pe mare, pe Mediterană, ci vine pe căi pe aeriene, de pildă. Eu uh, țin să spun acest lucru uh, în, într-o listă a migranților, pe primele 10 locuri nu se află cei care pătrund pe cale maritimă prin sudul Europei în Uniune. E o problemă care se referă la o tragedie, nu la niște cifre. Și chiar dacă uh, 200 de persoane pot să pară o dramă, proiectul Eurema este rizibil dacă ne gândim la proporțiile lui. Esențial este că EASO să fie dotat nu numai cu finanțări, ci și cu structuri pentru a putea fi informat în privința numerelor autentice, mecanismelor care pot înlocui regulamentul de la Dublin atâta timp cât Consiliul nu acceptă modificarea lui trebuie să facem niște lucruri, dar pentru asta trebuie să dispunem de date și noi nu uh, dispunem de date. Directorul eh, biroului de uh, azil mm, ne-a spus că nu are date asupra centrelor de permanență în Europa, mai ales în Grecia. Sigur că uh, pentru Malta, uh, având în vedere numărul populației, este o tragedie. În cifre absolute, cea mai lovită țară este Grecia și trebuie să dispunem de date concrete pentru a putea ști exact de ce uh, cifre e vorba și poate Consiliul se va răzgândi pentru că important este să ne desprindem de acordul de la uh, Dublin. Îmi pare rău, spune președintele. That reminds us all the importance of trying to stick to the time frame. So that... Uh, mai avem de discutat un punct, urmează reuniunea coordonatorilor, de aceea am văzut mâini ridicate, însă trebuie să ținem seama uh, de situație. Deci aveți ceva de spus uh, Uh, acum e momentul pentru că apoi vom da cuvântul comisiei și vom reveni la raportor. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să facem uh, un comentariu înainte să avem aici Comisia și Consiliul pe această temă. Ceea ce am văzut în această dezbatere, mai ales la sfârșit, este faptul că există un amestec de imigrație din motive de economice pentru a găsi un loc de muncă, pentru a-ți îmbunătăți condiția, uh, condițiile în care trăiești, în care lucrezi și se vorbește însă de imigrație și din altă perspectivă. De exemplu, oamenii care vin în Grecia nu sunt oameni care vor să rămână în Grecia, sunt oameni care au altă țintă, cum ar fi Germania sau alte state. Dar aceasta nu are prea multe de a face cu azilul, după părerea mea, dacă îmi permiteți această umilă părere. Trebuie să facem clar o legătură între aceste două aspecte, dar totuși dacă e vorba de azil, într-adevăr țara care, care îi se cere azilul este cea care trebuie să pună în aplicare cât mai repede toate acordurile existente, trebuie să se acorde printr-o procedură rapidă azilul uh, acestor persoane, dar cei care mm, spun de la început că nu vor azil și care vor uh, să plece mai departe din țara aia în alta, nu se poate să îi încadrăm în categoria azil. Avem posibilitatea prin legi cu privire la imigrație să ne alegem o țară care probabil va fi direct uh, Elveția sau uh, Germania sau Suedia sau altele, dar uh, aici e vorba de azil, e vorba de o procedură rapidă în domeniul azilului și, de fapt, în realitate, noi suntem cei care le dăm apă la moară călăuzelor în momentul de față. În uh, Asia există organizații de călăuze care sunt ca un birou de voiaj, ca o agenție de voiaj în care poți plăti pentru acest serviciu și în care este foarte simplu să Um, să-ți procuri uh, o plecare. Dar asta nu are nicio legătură cu azilul. Aș vrea să se facă foarte clar distinția între aceste două aspecte. Mie mi se pare că Dublin este o soluție foarte bună dacă e o despărțire foarte clară între azil și migrație. Alf, și există proceduri foarte rapide de azil, pentru că foarte multe țări sunt foarte expuse și trebuie să fie ajutate cu o procedură mai clară. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Brons. Yes, this is one of those debates in which the conclusions already been decided in advance. Eh, se pare că concluziile au fost eh, hotărâte dinainte problemele eh, azilului european. A rămas puțin de hotărât, ca să spun așa. Cei care cer azil sau refugiații sunt uh, Uh, oameni care în condiții de insecuritate decid să fugă către țări în care vor, ar putea fi în siguranță. Uh, ei se îndreaptă către țări care uh, sunt considerate fără pericol. Majoritatea oamenilor sosesc în Europa ca uh, solicitanți de azil și pretind că se îndreaptă către țări mai sigure. De aceea, autenticii solicitanți de azil s-au transformat în emigranți economici. Oamenii care nu sunt autentici solicitanți de azil trebuie returnați către țările de origine. A vorbi despre solidaritate, despre împărțirea răspunderilor este superflu pentru că nu e nimic de împărțit aici. Vă mulțumesc. Mulțumim, domnul Berks. și înainte de a reveni la uh, raportor, domnul Filis, înțeleg că uh, comisia dorește să ia cuvântul și sunt, sigură, uh, sunt sigur că veți putea vorbi foarte concis. Aveți cuvântul, poftim. Mulțumesc, domnule președinte mai întâi mulțumiri raportorului pentru acest atât de echilibrat raport, uh, câteva remarce preliminare foarte pe scurt. Comisia salută faptul că uh, raportul sprijină abordarea Comisiei uh, bazându-se pe conceptele de solidaritate și împărțire a răspunderilor Eh, eh, salutăm, deci, această abordare atât de practică. În fine, eh, chestiunile specifice ridicate în proiectul de raport. Sunt și câteva lucruri tehnice pe care vom fi bucuroși să le discutăm ulterior și pe parcursul timpului. Vom lămuri unele lucruri. Acum, foarte pe scurt, aș vrea să spun doar câteva lucruri, și anume că raportul menționează că trebuie identificate posibile carențe în sistemul de acordare dreptului de azil în diverse state membre și putem reveni oricând asupra acestui punct. Eh, raportul este foarte critic și foarte specific în privința sistemului Dublin și sigur că eh, nu e rolul meu să discut aici acest lucru, dar eh, Comisia ar dori un, o abordare holistică de ansamblu, sigur e vorba de consecințele hotărârilor de la Dublin, dar trebuie avut în vedere aspectele concrete, în fine Uh, vizibilitatea diverselor stadii ale procesării cererilor de azil este foarte importantă și trebuie analizată cu grijă. În fine, mai este un paragraf în raport care vorbește despre procedurile de infringement care trebuie să constituie o ultimă uh, soluție. Uh, deci rolul Comisiei de Gardian al Tratatelor aici Uh, apare. În general, trebuie să spun că e vorba de un raport foarte echilibrat și Comisia îl salută, îi mulțumește și îl felicită pe domnul Trandafiridis. Mulțumim în numele uh, Comisiei. Uh, aveți cuvântul pentru a trage concluziile, domnul Trandafilides. mulțumesc. Domnule președinte, mulțumesc și eu călduros tuturor colegilor care au luat cuvântul pentru felul în care s-au situat față de textul meu și pentru comentariile lor. Le garantez că eu și colaboratorii mei am luat notă de tot ce s-a spus aici. Firește, așteptăm amendamentele care nu vor putea decât să îmbunătățească, să îmbogățească textul. Mulțumim și reprezentantului Comisiei pentru cuvintele pronunțate aici și suntem firește gata să colaborăm la, în privința observațiilor tehnice. Mulțumesc de asemenea secretariatului, al cărui ajutor este inestimabil și uh, pentru care îi sunt foarte recunoscător. Aș dori să adaug că termenul de prezentare a amendamentelor este pe 6 iunie, iar votul în comisie va avea loc pe 10 iulie. Vă mulțumesc! După cum bine ai spus, uh, termenul de prezentare a amendamentelor este pe 6 iunie până la prânz și apoi pe 20 și 21 se vor discuta. Deci, uh, reuniunea următoare poate avea loc la începutul iulie. Acum, mulțumim tuturor, trecem la punctul care privește prezența uh, unui oaspete pe care îl salutăm uh, în numele coordonatorilor. We having here a debate. Mulțumesc foarte mult domnului Kerkov pentru prezența dumnealui. Avem o dezbatere despre atacurile teroriste recente din Uniunea Europeană un raport uh, care va fi uh, și publicat de către coordonatorul uh, luptei împotriva terorismului, domnul Gilles de Kerkhoff. Vom asculta mai întâi discursul său introductiv, după care vom deschide dezbaterea pentru următoarele 45 de minute ca să putem organiza reuniunea coordonatorilor la și un sfert. Domnule Kerkov, bine ați venit și aveți cuvântul. Vă mulțumesc și voi încerca să vorbesc foarte pe scurt ca să puteți să mai aveți și reuniuni cu mulți coordonatori. Mulțumesc că m-ați invitat pentru a discuta despre evenimentele recente din Franța, din Toulouse, și despre fenomenul uh, grav al uh, acestor atentate, la baza acestor atentate. Atentat, um, autorul atentatelor uh, a fost format și în Germania și în uh, Germania, în Suedia, ceilalți care au colaborat cu el pentru acest uh, atentat, de asemenea, au fost formați în uh, Europa Occidentală. Pe de o parte, avem așadar acești actori singulari care nu sunt neapărat legați de jihad și ceilalți sunt um, implicați mai ales în activități cu Afganistanul, cu Pakistanul, cu Yemenul și cu Somalia. Nu este o coincidență faptul că acest fenomen uh, este din ce în ce mai frecvent. După cum știți, al-Qaeda nu mai este posibil în măsură să coordoneze neapărat toate aceste atacuri și se bazează din ce în ce mai mult pe francize, în uh, francize în Yemen, în alte uh, al-Shabaab și în alte, alte grupuri uh, teroriste. Sunt din ce în ce mai îngrijorat să văd evoluțiile din Africa și coșmarul pentru noi ar fi să avem legături mai strânse între grupurile din uh, regiunea Sahel și uh, grupurile teroriste. Ați văzut ce s-a întâmplat în nordul Maliului, în uh, nordul Algeriei și în Somalia. Știm că există legături uh, Trebuie deci să abordăm această problemă cât mai uh, concret. Nu numai uh, francizele sunt problema pe, pentru că Al-Qaeda încearcă să încurajeze astfel de acțiuni și încearcă să încurajeze și uh, actori din Occident pentru a acționa chiar la scară mică pentru a le diminua posibilități, pentru a încerca să facă cât mai multe atacuri peste tot. Acesta este genul de mesaj pe care Al-Qaeda dorește să-l transmită. Și e vorba de o provocare foarte mare pentru, în general, pentru serviciile secrete. Sunt foarte dificil de detectat acest oameni cu care lucrează serviciile acestea și ei percep uh, o, uh, sunt, lucrează pe bază de contract cu respectivele grupuri și uh, au plata la rezultat Aș vrea să vorbesc despre aceste două fenomene. Strategia noastră este oare în continuare adecvată pentru a uh, rezolva această problemă? Trebuie să facem mai multe în mai multe direcții. În primul rând, în domeniul prevenirii. Cred că statele membre au nevoie să crească conștientizarea la nivelul celor care pot detecta cât mai repede semnele de radicalizare și extremism. Este important ca acești lucrători în prima linie, profesori, lucrători sociali și alții, chiar cei care lucrează în domeniul sănătății, că și Mera și Hravic aveau probleme mentale uh, serioase, severe. Deci toți acești oameni să transfer, uh, transmită cele mai mult, uh, toate informațiile necesare către, celelalte, către autoritățile din țările respective. Un alt, uh, o altă posibilitate ar fi uh, de exemplu, ca poliția să dezvolte, așa cum s-a întâmplat în Belgia, o experiență interesantă cu poliția comunitară. S-a întocmit în Belgia un uh, manual pentru polițiștii de prim, din primele rânduri care să detecteze semnele de radicalizare și trebuie făcute mai multe în această direcție. O măsură importantă ar fi să îmbunătățim rezistența comunităților afectate, pentru um, situațiile de după atacuri, așa cum s-a întâmplat în, la Toulouse. Nu vom putea să prevenim toate atacurile și este important, deci, să avem uh, măsuri de siguranță 100% viabile. Dacă un atac nu a fost uh, prevenit, trebuie să ne pregătim uh, cât mai dinainte pentru a încerca să minimizăm polarizările care se întâmplă întotdeauna după un astfel de atac. M-am bucurat să văd cel puțin în Franța, cum liderii comunităților musulmane și um, evre, evreiești, cum s-au solidarizat împreună pentru a combate aceste fenomene. Nu e vorba însă numai de combaterea radicalizării, ci și de punerea în aplicare a măsurilor legate de astfel de atacuri. Trebuie deci să realizăm toate aceste obiective. Momentan am început, dar nu am uh, reușit să terminăm aceste proiecte. Monitorizarea internetul, uh, interzicerea site-urilor uh, ilegale și o acțiune proactivă de contrabalansare, toate acestea sunt necesare. În ceea ce privește internetul, avem, după cum știți, un proiect care se cheamă Check the Web, în care Europolul încearcă să colecteze produsele diferitelor studii pe care le fac statele membre în domeniu. Aceasta arată rolul uh, important al Europol în ceea ce privește colectarea datelor de la statele membre. Ar fi bine ca Europa să fie mai proactivă, să aibă o echipă proprie în care cei mai buni experți să poată să activeze, nu numai în ceea ce privește internetul pasiv, adică verificarea internetului, dar și uh, studierea de bloguri, network-uri sociale într-o manieră mai activă. Apoi, interzicerea site-urilor ilegale este un subiect foarte recent. Știm că Comisia a început acum câțiva ani un dialog cu așa numitele ISP-uri, dar nu s-a ajuns foarte departe în aceste demersuri Trebuie deci să reîncepem aceste dialoguri. Există și un proiect al Olandei care se cheamă Clean IT și care cred eu că merită să fie, um, merită să fie analizat. Nu este numai o sarcină pentru guverne aceasta. Bineînțeles că guvernele trebuie să-și facă datoria de contrabalansare, dar ar trebui mai ales să creăm condițiile în care cei care vor să trimită mesaje în acest sens care vor să participe să poată să o facă. Pentru aceasta e nevoie și de alte servicii, cum ar fi traducerea unor uh, informații care nu sunt disponibile decât în engleză momentan. Apoi, închisorile. Închisorile sunt incubatoare pentru uh, fenomenele de radicalizare. Am încercat să facem studii, dar nu am ajuns încă la un rezultat. Avem o inițiativă a Franței, Germaniei și Austriei, un manual, un proiect de manual pentru ca persoanele care se ocupă de gestionarea închisorilor să poată aborda problema. Multe lucruri se întâmplă, după cum ziceam, în închisori și trebuie să facem mai multe între comunitatea serviciilor secrete și uh, reprezentanții închisorilor, penitenciarelor, uh, de exemplu, formarea personalului din penitenciare sau uh, programe de reabilitare extrem de importante sau o supraveghere mai bună a um, eliberării prizonierilor. Și, în final, uh, atacul de la Toulouse uh, pune din nou problema abilității um, impactului armelor mici și a explozivelor. Se finalizează în momentul de față un regulament cu Parlamentul European cu privire la um, mecanismele explozive. Nu am uh, participat momentan la analiza legislației care este în curs în ceea ce privește armele mici și de foc și uh, explozivele. Trebuie însă să facem, uh, să blocăm accesul cât mai mult la aceste arme. Mai avem și de lucrat uh, în ceea ce privește actorii astfel de uh, atentate, jihadiști, uh, și identificarea acestora. Aș vrea să invit uh, Europolul și Frontexul, după cum știți, Frontexul este celălalt braț al reglementării în ceea ce privește colectarea datelor, pentru ca să se producă un raport comun despre modus operandi și mijloacele mm, și rețelele de transfer în uh, legătură cu hotspoturile folosite de jihadiști. Folosirea PNR este de asemenea un pericol, uh, este de asemenea o cale, mă scuzați, de a putea identifica pasageri suspecti. Fezal Sajat, uh, care a încercat uh, să arunce în aer mașina din Times Square acum câțiva ani, mergea în Pakistan pentru două săptămâni în fiecare an și în anul în care a făcut atentatul a, a petrecut șase luni în Pakistan. Aceasta ar fi trebuit deja să ne atragă atenția asupra unui potențial pericol. O altă propunere pe care am, su- am sugerat-o de fiecare dată când am avut ocazia și cred că și președintele Franței a făcut aceeași propunere. Cred că ar merita să amendăm legislația pe tema terorismului, care a fost adaptată în 2002, amendată în 2008, pentru a reuși să incriminăm uh, să combatem posibilitatea de a merge să te formezi într-un campus în exterior, în străinătate. Acolo se fac foarte multe recrutări și nu, se, nu există o legislație potrivită pentru astfel de uh, formări. Trebuie, bineînțeles, să conlucrăm cu țările de tranzit, țările de destinație unele țări sunt uh, foarte bogate în informații, ar trebui să oferim însă și um, o sprijin tehnic acestor țări pentru a ca ele să poată detecta mai bine la frontieră persoanele suspecte. În acest sens, uh, EAS-ul are un uh, rol important de jucat. Încercăm, deci, la Comisie și la SEAE să facem tot posibilul pentru a lucra și în zonele Africa, regiunea Sahelului, care sunt responsabile de o mare parte din resursele teroriste. Acestea au fost uh, și recomandările pe care le-am făcut ministrilor la, în cadrul uh, unui, uh, unei, unui prânz în cadrul JAI la Luxemburg în recent și vom încerca să facem eforturi în această direcție pentru a face o propunere formală și concretă. Mulțumesc, spune președintele, domnule Kerkhoff. Ne-ați făcut o prezentare foarte la obiect a unui fenomen extrem de îngrijorător, foarte dificil de gestionat. Vreau să rog toți deputații care vor lua cuvântul să fie la fel de la obiect ca domnul Kerkhoff, pentru ca să putem uh, termina mai repede. Doamna Flotra are cuvântul acum. Aveți cuvântul, doamna Flotra. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, domnule Kerkhoff. Dosarul la care lucrez în momentul de față este foarte actual, mai ales după 11 septembrie. Noi încercăm să punem uh, sub lupă practicile care se folosesc, politice care sunt folosite în lupta împotriva terorismului. Și ceea ce aș vrea să spun este că aceste rapoarte ne arată că trebuie să fim uh, foarte prudenți în ceea ce privește folosirea și de mijloace de către serviciile secrete. Iar uh, în Franța, de asemenea, trebuie făcută o analiză a acestor instrumente. După cum a spus dumneavoastră, diferitele forme de acțiuni teroriste sunt extrem de diferite, sunt forme diferite, există multe posibilități și, după cum spuneți dumneavoastră, există însă o radicalizare a unor actori izolați uh, pe baza unor mijloace foarte uh, restrinse. Domn, domnul care, această persoană care a făcut atentatul, uh, este autorul atentatului de la Toulouse, era însă foarte cunoscut și a conlucrat de multe ori în acțiuni similare, iar era foarte cunoscut și serviciilor secrete, inclusiv directorului Yves Bonel, care se mm, care s-a minunat că a existat un corespondent în cadrul serviciilor secrete pentru el, ceea ce înseamnă că el este totuși suspectat de mult de a fi fost o persoană utilizată, folosită de către serviciile secrete de securitate franceză în lupta împotriva terorismului. Deci, oarecum, instrumentul luptei împotriva terorismului s-a transformat într un într-un obiectiv din păcate, aceasta ne amintește și de alte povești similare. Se vede că această problemă, a cazul Mera în Franța, a deschis uh, o dezbatere despre modalitatea combaterii terorismului pe care uh, trebuie să o purtăm și noi, și anume pentru a spori uh, dispozitivele de securitate în momentul de față. Aceste persoane își pot uh, procura arme în valoare de 20.000 de euro, arme ilegale, ceea ce este incredibil. Trebuie să ne mirăm și că după primul atentat, judecătorul antiterorist nu a, care a participat de asemenea nu a fost uh, prins, iar ministrul de interne, care nu are nicio competență în timpul uh, procesului acesta, a fost uh, și el uh, implicat în uh, folosirea apartamentului său pentru ascunderea unor arme. Mi se pare extrem de grav să contestăm aceste lucruri. Trebuie să ne punem întrebări despre dispozitivul și măsurile actuale în lupta împotriva terorismului, pentru că multe mijloace au fost folosite pentru scopurile greșite, iar metodele care se folosite de către serviciile secrete sunt și ele dubitabile. Vreau, în calitate de coordonator de, pentru lupte împotriva terorismului, să vă puneți întrebări, să faceți uh, anchete despre exigențele necesare în domeniul controlului acestor servicii de informare. Aș vrea de asemenea să aflu câte ceva despre felul în care credeți că se poate acționa concret în uh, această problemă și cum se pot folosi consecințele într-un scop pozitiv. Este foarte important să facem acest lucru pentru că fiabilitatea luptei împotriva terorismului și încrederea pe care o au cetățenii mijloacelor care se folosesc în lupta împotriva terorismului sunt, uh, de fapt, uh, indicii succesului acestei, uh, acestei proceduri. Deci, din păcate, avem momentan foarte multe exemple negative care ne arată că această încredere nu este neapărat uh, justificată și că politicii la nivelul Uniunii Europene nu sunt încă la înălțime. Mulțumesc, uh, doamnă Flotră, domnul Chiurcă. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Kirchhoff, domnul Pirker, îmi cer scuze, pentru prezentarea acestor probleme și pentru strategiile pe care ni le-ați prezentat uh, la început. Am o întrebare. Prima întrebare se referă la activitățile Al-Qaeda în zona Sahel care par să fie de succes și care au o influență puternică asupra evenimentelor politice din regiune. Uh, din uh, analizele pe care le-ați făcut dumneavoastră, există dovezi pentru faptul că banii care se obțin prin uh, traficul de persoane, care este un fenomen aferent uh, membrilor Al-Qaeda, deci că acești bani se folosesc în scopuri de finanțare a terorismului? Nu știu în ce măsură aveți analize în acest sens. Eu am primit informații prin care se vedea că există așa ceva. Există un angajament puternic chiar pentru rutele călăuzelor care sunt controlate de către reprezentanții Al-Qaeda și care controlează acest teritoriu. O altă întrebare se referă la um, actorii solitari, la autorii solitari de atentate. Se pare că există o tendință crescândă ca uh, acești autori să fie de origine europeană, care nu aveau o legătură cu islamul și nu aveau uh, o origine islamistă înainte aceștia sunt formați uh, pentru a fi atentatori uh, sau autori uh, de atentate solitari în Pakistan sau în alte regiuni și întrebarea este cum am putea supraveghea grupele care fac apel la astfel de actori solitari și cum am putea să împiedicăm ca ei să fie aduși în Pakistan sau Afganistan pentru formare. O a treia întrebare, ați spus dumneavoastră că Europolul ar trebui să fie mai proactiv. Puteți să ne spuneți care sunt strategiile pe care credeți că se, le-am putea uh, iniția pentru ca să facem anchete sub acoperire și care să aibă mai mult succes uh, în ceea ce privește apropierea de grupurile de, uh, aten- de um, autori de atentate și făptași în această direcție. Puteți să vă închipuieți și o cooperare mai strânsă între serviciile secrete sau a Europolului cu serviciile secrete, în cadrul cărora să se poate face și uh, anchete sub acoperire. Mulțumesc, domnul Kirkop. Thank you very much, Chairman. Um, I, I will talk about... Mulțumesc, domnule președinte. Am să mă refer la alt uh, aspect. În primul rând, eu nu vreau să aflu toate detaliile uh, privind acțiunile serviciilor secrete. Vreau doar să fiu mulțumit că cineva îi supraveghează cumva și că acea supraveghere este supusă sistemului parlamentar. În anumite țări, însă, agențiile de informații răspund în fața unor comisii cu un număr restrâns de membri care, în numele Parlamentului și a națiunilor respective, se asigură că serviciile secrete operează de o manieră legală sau măcar eficientă. Sigur că teroriștii nu își fac uh, reclamă cu privire la intențiile lor. Există tot mai multe tipuri de terorism și tot mai multe feluri de oameni care n-au nicio uh, rezervă în a ucide oameni. Și asta face să fie foarte greu ca cei care doresc, în, uh, doresc să trăiască în pace să Uh, reușească să, fac, să facă acest lucru. Ne bazăm deci pe serviciile secrete și aș vrea să vă întreb ce credeți că ar mai putea fi făcut ca să ne asigurăm că această supraveghere de minimis uh, este în vigoare în fiecare dintre statele europene. Care sunt obligațiile acestor state membre pentru a avea astfel, astfel de sisteme de supraveghere? Doamna Latford. Am să mă refer și eu la acest ultim uh, punct pentru că sunt foarte interesant în acest, uh, în acest subiect. Obiceiul deplorabil al uh, serviciilor de informații și al guvernelor de a invoca secretul de stat de câte ori se desfășoară câte o anchetă Sigur, eu cred că există anumite probleme de siguranță națională care um, presupun existența unui grad de confidențialitate. Însă, cred că avem tot interesul în Europa să încercăm să promovăm un model de supraveghere parlamentară a acestor uh, agenții de informații care să ne confere încrederea necesară că nu numai că le protejează, ci că veghează în cadrul acestui proces uh, la respectarea drepturilor omului, drepturilor fundamentale. În uh, Marea Britanie, Comisia de Supraveghere a serviciilor de informații va raporta Parlamentului și nu ca până acum primului ministru. Eu sunt uh, mulțumită de această măsură a guvernului conservator pe care guvernele liberale anterioare uh, nu au luat-o în uh, guvernele laboriste anterioare nu au luat-o în considerare. Ellen Frotter și cu mine v-am tot uh, adus aminte de această problemă a responsabilității totale pentru uh, faptul că agențiile de, serviciile de informații sprijinite de guverne au recurs la abuzuri în ceea ce privește drepturile omului, cum ar fi uh, arestările ilegale, interogările, tortura împotriva cărora voi, împotriva cărora voi continua să lupt. S-a vorbit despre utilizarea registrului pasagerilor pentru uh, stabilirea unor profile ale călătorilor. Această inițiativă a fost acceptată de Parlament acum trei ani și trebuie să fim uh, corecți. Uh, este vorba de un proces de uh, creionarea profilului pasagerilor și nu de altceva. Este vorba de în același timp de uh, faptul că trebuie să avem anumite garanții în ceea ce privește utilizarea acestui sistem. Pentru că, cu exemplele menționate de dumneavoastră, spuneați că cineva mergea câte doi ani pe an Uh, câte două săptămâni pe an în uh, Pakistan și în anul în care s-a produs atentatul, încercarea de atentat, a stat acolo șase luni. Poate că ar fi, bine, ar fi fost bine să se verifice acea persoană. Însă, odată ce uh, rezultatele acelui profil al pasagerului respectiv uh, arată că omul este nevinovat, atunci uh, orice urmă a acelei anchete ar trebui ștearsă ar trebui să convingem și Comisia Europeană că această uh, creionare a profilului nu este o uh, consecință a unei decizii luate de un calculator. E vorba de un anumit model care trebuie identificat. Ar trebui ca acele profile, acele uh, profile creată în urma unor anchete să nu mai poată fi folosită uh, după încheierea anchetelor. Mulțumesc. Señora Jiménez Becerril. Sí, eh, ha <clears throat> hablado usted, buenas, buenas tardes, ha hablado usted del terrorismo. Doamna Jiménez, uh, bună ziua, ați vorbit despre terorism jihadist, de, apoi de acei uh, indivizii izolați și sunt de acord cu dumneavoastră atunci când vorbiți despre prevențiune și despre nevoia de a detecta elementele susceptibile de radicalizare. Trebuie să ne asigurăm că poliția dispune de informații uh, suficiente pentru a preveni aceste uh, tragedii. E vorba de o mai bună comunicare adesea între agenții încă nu știe stânga de multe ori ce face dreapta și mai sunt și idei preconcepute de multe ori. Apoi, declinul Al-Qaeda la care v-ați referit, trebuie să înțelegem că se traduce prin diminuarea numărului de acte teroriste sau asistăm la o transformare a tipului de terorism la care, cu care suntem confruntați. De exemplu, acest tip de terorism uh, solitar. Ce credeți dumneavoastră? E vorba de evoluție în acest sens? Apoi, uh, încetarea focului declarată de ETA, credeți că este credibilă? Noi știm că ETA are în continuare uh, armament și că dispune în continuare de un sistem de recrutare. Arestările care au avut loc ieri în Spania și în uh, Franța, știți că au fost arestați doi uh, uh, lideri de rețele care erau înarmați și care aveau la dispoziție o cantitate mare de explozibil care putea fi detonat în orice moment. Ce informații aveți de ultimă oră în legătură cu aceste, uh, între, uh, cu aceste fapte? Domnule de Carcov, aveți cuvântul acum pentru a răspunde întrebărilor. Mulțumesc. Întrebarea domnului Flotră în legătură cu Um, de fapt, toate întrebările din au fost întrebări uh, uh, foarte bune și sper să mai avem uh, ocazia să discutăm între patru ochi. Acum, în ceea ce privește mm, textul tratatului, domeniul serviciilor de informații ține de nivelul statelor membre. Nu avem competența materială la nivelul Uniunii de a ne pronunța în aceste chestiuni regret, dar statele membre au uh, competență în acest domeniu. Întrebările noastre sunt foarte bune și ar fi interesant să mai ales după schimbarea de regim din uh, Franța, să vedem ce a mers și ce nu, să tragem învățămintele necesare. Este vorba de un caz în, uh, între multe altele și poate că într-adevăr există anumite slăbiciuni în sistem. Dar să nu uităm că era vorba de o situație periculoasă, era vorba de o mutație a comportamentului terorist. Trebuie, deci, să ne adaptăm și noi sistemele și să mergem pe căile pe care deja le-am evocat. Acum, în legătură cu controlul uh, parlamentar, uh, o întrebare uh, care va aparține, dar și domnul Latford s-a referit la asta. Și sigur că sunt foarte mult în favoarea unui control din partea parlamentelor naționale și cred că o idee ar fi să încercăm să înființăm o rețea a acestor comisii de supraveghere a serviciilor de informații din uh, statele membre, pentru ca ele să poată împărtăși uh, bune practici uh, și informații. O altă care s-ar putea găsi în formarea unor persoane specializate în controlarea metodelor de lucru ale serviciilor de informații așa cum după modelul de rețelelor de uh, informații ale poliției în Europa. Ar fi poate o idee bună. Pe mine mă surprinde, dar trebuie în această privință să-i convingem și pe colegii la Serviciul de Acțiune Externă că de partea cealaltă a Mediteranei, cu care avem uh, legături uh, foarte strânse în materie de informații să uh, reconstruim rețeaua pe care uh, am avut-o. Trebuie ca acești oameni care își reconstruiesc acum pe baze democratice statele să reconstruiască și uh, rețelele de informații Trebuie să-i ajutăm, de asemenea, să uh, pună la punct uh, sistemul de supraveghere parlamentară pentru aceste servicii. În legătură cu întrebarea referitoare la Magrebul, Magrebul uh, islamic și modul de finanțare, traficul de ființe umane, sigur, este o sursă de bani, Uh, răscumpărările, după cum știți, iarăși sunt uh, o sursă importantă de bani, uh, dar, de asemenea, traficul de droguri este o sursă importantă. Am văzut niște rapoarte în legătură cu aplicarea cu, cu finanțarea grupurilor uh, teroriste, chiar dacă nu este o sursă directă de venit pentru grupurile teroriste, uh, ea reprezintă o sursă importantă de, de bani eu chiar am uh, cerut Frontex și Europolului să analizeze foarte uh, în detaliu acest fenomen. Acum, dacă grupurile din Afganistan și Pakistan caută în mod deliberat să atragă europeni și să-i radicalizeze, vă spun că da, este adevărat. Nu este uh, doar uh, o uh, o toană. Acel mera s-a dus uh, de bunăvoie în Pakistan și a fost destul de uh, abil să nu meargă în teritoriile tribale, ci s-a dus uh, la Miram Shap câteva zile. Este o tabără de pregătire. În general a rămas lângă Islamabad și a fost foarte rapid instruit în Uh, mânuirea armelor și a explozibililor. Nu era, de fapt, foarte atras de ideologie, însă a găsit un grup care să-l ajute. S-a dus acolo, să nu uităm, cu propriile mișloace și a plătit drumul și a mers, practic, uh, sub radar. Uh, așa, mai era vorba despre agenții sub acoperire. Cred că în etapa actuală nu se pune problema pentru că Europolul nu a primit acordul statelor membre pentru a desfășura astfel de activități. Propunerea mea, în schimb, era să avem experți în materie de supraveghere a internetului, mai ales a site-urilor islamiste uh, ilegale, a, mm, a celor chatroom, uh, camerelor de conversații și uh, comunicațiilor pe internet Sara Ludford m-a întrebat uh, în legătură cu crenarea profilului. Uh, ați înțeles foarte bine ce spuneam în legătură cu utilizarea registrelor de pasageri pentru a avea o primă o, o alertă timpurie, dacă doriți, sau măcar o prim, un prim filtru, dacă doriți. Da, Până la urmă s-ar putea ca anchetele în această direcție să nu ducă la nimic. Dacă cineva a fost însă subiectul acestui, uh, uh, acestei anchete și nu s-a găsit uh, nimic, evident suntem de acord cu ștergerea informațiilor despre acea persoană. Cât timp se păstrează însă datele, iată, aici este o dezbatere le ștergem imediat după ce s-a terminat ancheta, le ținem o vreme, nu se știe cum se va înclina balanța. Asta depinde și de, de dialogul uh, dintre Parlament și Consiliu. În legătură cu prevenirea, cu prevenirea, da, vă mulțumesc uh, Comisarul Malmström uh, dorește să investească în prevenire, vrea să creeze uh, o rețea în acest uh, sens. Eu particip la multe reuniuni la nivel internațional în legătură cu aceste probleme și nimeni nu a găsit încă o soluție magică. De aceea e bine să împărtășim cele mai bune experiențe și să colaborăm cu experții europeni care lucrează pe teren Mm, cred că e timpuriu să vorbim despre colaborare în uh, practică, însă există colaborare la nivel ministerial și uh, chiar în anul acesta, în noiembrie, ne vom uh, întâlni din nou pentru a schimba informații. În legătură cu Al-Qaeda, da, cred că pe plan global a scăzut numărul de atentate, însă există și o evoluție a acestor tipuri de atentate, există și o modificare a tipului de arme care sunt folosite. Și cu internetul uh, deja se pot inspira tot felul de nebuni din uh, uh, ceea ce găsesc pe uh, internet uh, și aici este de fapt marea provocare. Sprijin uh, În legătură cu ETA, da, sprijin uh, părerea că ar trebui să avem mai multe uh, dovezi în sprijinul credibilității acestui uh, armistițiu împreună cu, cu colegii din Spania m-am implicat în această problemă. Spaniolii, portughezii și francezii au o tradiție în a colabora pe uh, această temă și acum avem și alte instrumente la dispoziție. Avem mandatul european de arestare, avem uh, uh, în curând și uh, mandatul european de anchetă, Ordinul European de Anchetă și în curând se pregătește un apel către ETA să depună toate armele de care dispune, ceea ce probabil că ar confirma hotărârea autorităților franceze de a sprijini guvernul spaniol și uh, pe cei care se ocupă de dosarul ETA. Cred că până acum măsurile luate sunt destul de convingătoare. Mulțumim, mulțumim încă o dată, domnule de Kerkhoff, pentru claritatea mărturiei dumneavoastră. Înainte de a încheia, văd că doamna de Flot vrea să mai ia o dată cuvântul. Da, îmi pare rău, uh, trebuie să spun că poate nu m-ați uh, înțeles uh, foarte bine. Vă mulțumesc că ați venit astăzi aici și ne-ați răspuns la întrebări. Aș spune totuși că era, nu era uh, sub radar, ci era pe toate radarele, dacă vreți. Ar fi, el apărea peste tot ipoteza că uh, s-a dus în Israel cu ajutorul serviciilor secrete, că s-a dus în uh, Pakistan tot așa pentru a culege informații, este uh, demonstrată deja. Mm, Degeaba folosim acum acest caz uh, pentru sprijinul ideii de radicalizare. Nu, Mera uh, nu făcea asta. El era pe toate radarele tuturor serviciilor de informații. Eu asta vă spun. Și Răspunsul dumneavoastră a fost uh, destul de ciudat. Ați făcut apel la Frontex. Dar ce legătură are Frontex? Frontex se ocupă cu vizele, cu frontierele, n-are nimic de a face cu această chestiune. Sincer, uh, sunt uh, surprinsă și nu înțeleg. Amestecăm lucrurile. Mă iertați că vă spun asta. Domnule de Kirchhoff, doriți să adăugați ceva ca răspuns? Trebuie să vă spun că toate cazurile de persoane care au uh, uh, efectuat astfel de călătorii și uh, chiar stagii de formare în tabere ale jihadului, nu uh, ale jihadiștilor nu uh, sunt uh, similari uh, cu Mera. Există profile diferite, există atentate uh, care au fost împiedicate și există și propuneri de elaborare a unor politici de prevenire uh, bazate pe experiențele pe care le-am, uh, pe învățămintele trase din acest caz. Dacă era sau nu informator al serviciilor de informații franceze, nu știu, eu <laughs> am citit și eu în ziare chestia asta, dar nu pot să bag mâna în foc va da trebui uh, <laughs> efectuată o altă anchetă ca să ne lămurim. Dar în majoritatea cazurilor, uh, nu vorbesc acum de mera, există foarte multe persoane curate din punctul de vedere al uh, autorităților, fără dosar, fără cazier, care călătoresc în uh, uh Orient uh, și nu pot eu să apreciez acum în care este eficiența serviciilor care verifică activitățile acestor persoane. Bun, iată, asta e totul deocamdată. Îi mulțumim uh, și noi domnului uh, de Herkov. O să urmărim cu interes și pe viitor activitățile legate de lupta antiteroristă. Așa cum am spus la început, acum cei care au dreptul să rămână în încăpere pentru întâlnirea coordonatorilor sunt rugați să rămână. Cei care nu, nu. În 5 minute, deci, începem întâlnirea coordonatorilor. De fapt, începem cât se poate de repede, de îndată și ne asigurăm că sunt în sală cu